Uh, um, uh, bună dimineața tuturor. Avem uh, un grup restrâns, select, dar de oameni de foarte bună calitate. Astăzi o să începem cu ordinea de zi din această dimineață. Este vorba de raportul profesorului Corea de Campos în ceea ce vește informații privind medicamentele de uz uman care se eliberează pe bază de rețetă și raportul lui Cristian Bușoi uh, pe marginea directivei pe aceeași temă. O să luăm ambele și regulamentul și directiva în același timp. O să-i dau cuvântul uh, profesorului Corea de Campos, apoi domnului Bușoi și domnul Fox este aici uh, și ca întotdeauna Heidi Rule este prezentă, așa încât uh, o să spună punctul de vedere din partea verzilor. Uh, îți mulțumesc uh, foarte mult. Profesorul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, regulament uh, este uh, unul de dimensiuni mai mici, dar este legat de directivă, așa încât implicațiile sale sunt valabile și pentru ceea ce vom dezbate în legătură cu directiva. Un pacient trebuie să știe ce medicamente există pentru boala sa, ce tratament și asta face parte din uh, drepturile consumatorului. În primul rând, deci ce este informația? În al doilea rând, cine oferă aceste uh, informații? Legislația actuală este interpretată astfel încât uh, creează denaturări pe piața europeană și dezechilibre, astfel încât în unele state difuzarea informației este posibilă în unele țări, dar este blocată în alte țări din cauza Uh, unei interpretări restrictive a regulamentului și uh, directivei. Suntem de acord uh, cu trei puncte pe care trebuie să le îndeplinească informația. Trebuie să fie credibilă, să se bazeze pe cunoștințe științifice și să fie independentă. Asta înseamnă că trebuie să facem diferențierea între cine oferă și cine finanțează această informare. Trebuie să se adreseze pacientului de rând, să fie ușor de înțeles și ușor uh, de accesat, astfel încât uh, pacientul să aibă uh, independență în acest sens. Trebuie să existe informații, informații care să fie ușor de citit și nu întotdeauna așa stau lucrurile, dată fiind complexitatea acestor uh, Um, uh, inserturi uh, din uh, pachetul de medicamente. Așa încât uh, este bine să uh, uh, această revizuire acum nu este menită să schimbe relația între doctor și pacient, ci este menită să informeze pe cetățeni pentru uh, a fi mai uh, informați uh, în legătură cu utilizarea finală a medicamentului. Vorbim despre o monitorizare prealabilă a EMEA, Agenția Europeană pentru Medicamente, Informația actualizată trebuie să fie urmărită, iar termenul pentru uh, agenție pentru a oferi informații uh, va duce la schimbări majore. Pentru că se vorbește de 120 de zile, 60 de zile, uh, este un răstimp prea scurt uh, pentru ca agenția să accepte acest lucru, pentru că ar, ar putea să însemne o aprobare tacită a uh, produsului dacă nu se poate face monitorizarea așa cum trebuie și există un potențial de informație contradictorie. Deci este esențial să întărim uh, rolul uh, EMEA și uh, agenția trebuie să devină uh, sursa prioritară de informație în uh, toate limbile. Acest lucru există în documente și în propriile documente ale agenției, dar uh, nu a fost uh, uh, urmată de statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, uh, cred în mod sincer și vreau să spun de la început că, după părerea mea, aceste două propuneri legate de informațiile furnizate pacientilor pe care le discutăm astăzi sunt importante pentru pacienții europeni, cât și pentru uh, industria farmaceutică din uh, Uniunea Europeană. În ciuda blocajului în Consiliu uh, privind cele două texte și discuția de ieri de la Envi, din Comisia Envi, cred că este extrem de important aceste două propuneri sunt la fel de importante ca cel, restul pachetului uh, farmaceutic și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a-l discuta și pentru a adopta aceste două propuneri în final. Trebuie să mărturisesc că elaborarea acestui aviz nu a fost deloc uh, o sacină ușoară, dat uh, fiind necesitatea de a avea un uh, echilibru între creșterea necesarului de informații din partea Uh, pacienților și uh, să avem în vedere și interzicerea informării prevăzută în momentul de față de legislația Uniunii Europene. Dar, așa cum a spus uh, profesorul Correira, avem o problemă în Uniunea Europeană pentru că există o interpretare diferită a dispozițiilor în legătură cu furnizarea de informații pacienților atunci când e vorba de medicamente eliberate numai pe bază de rețetă pe piața unică și în Uniunea Europeană nu este de dorit uh, ca să existe astfel de diferențiere. Propunerea profesorului a fost o bază bună pe care să construim. În avizul meu vă propun o serie de elemente care sunt menite să crească gradul de precizie a propunerii inițiale cred că informațiile oferite publicului larg trebuie să fie uh, orientate către pacient, să fie într-o formă lesne de înțeles, să se bazeze pe cunoștințe științifice și trebuie să vină din uh, surse credibile, fiabile. Pacientul trebuie să fie uh, protejat și informația nu trebuie să fie furnizată de industrie sub orice formă. De aceea insist asupra unui grup, unui pool de informații care trebuie să vină în întâmpinarea cerințelor pacienților de informație. Uh, nu trebuie să uh, folosim uh, materialele tipărite ca mijloc de informație. Materialele publicate, solicitate de pacienți pot fi acceptate. Nu trebuie să punem o povară inutilă pe industrie uh, pe industria de profil, nu trebuie să uh, se ajungă la o reînregistrare a site-urilor pe internet, pentru că acest lucru ar fi disproporționat. Pe de altă parte, trebuie să menținem reguli foarte stricte în ceea ce privește conținutul acestor site-uri internet, care ar trebui să fie denumite, să aibă o denumire astfel încât uh, uh pacienții să poată accesa și să verifice fiabilitatea informațiilor. De asemenea, trebuie să existe mecanisme pentru ca uh, uh, industria să poată fi acuzată de nerespectarea regulilor atunci când este cazul. EMEA trebuie să fie una dintre principalele surse de informații și Uh, sunt de acord cu profesorul de campus uh, din acest punct de, fară, da, uh, din acest punct de vedere, dar și Eudra Farm, baza de date Eudra Farm ar trebui să fie o sursă de informații. De asemenea, trebuie să ținem cont și de asociațiile de pacienți, de organizațiile acestora, care ne spun care sunt cu adevărat necesarul de informații, care este necesarul de informații al pacientului. Asta am vrut să subliniez, aș fi încântat să aud punctul dumneavoastră de vedere în această privință, punctul de vedere cu privire la amendamentele pe care le-am propus în uh, proiectul de aviz și sunt gata să discutăm toate posibilitățile pentru a îmbunătăți această propunere și pentru a avea în final o directivă echilibrată și eficientă pentru uh, pacienți atunci când este vorba de medicamentele pe bază de rețetă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Bușoi. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și uh, domnului de Campos pentru aceste avize. O să ascultăm acum și părerea raportorilor din umbră. Comisia eh, Envi trebuie să țină eh, seama de eh, remarcile pe care le-ați făcut și să vedem cum putem să le transmitem aceste puncte de vedere. Doamna Moscova și domnul Fox, care sunt raportori din umbră, și doamna Gebhardt. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru declarațiile de introducere, pentru cooperarea și dorința de a lucra împreună. Este un fapt foarte îmbucurător că Uh, dorim să facem cu toții ceva pentru pacienți, să îmbunătățim uh, informațiile care le sunt uh, furnizate. Cred că e mult de făcut aici. Pacienții trebuie să fie pacienți în cunoștință de cauză, pacienți informați. Există informații pe internet care sunt parțiale, nu au fost monitorizate și de multe ori nu sunt informații bune Uneori, doctorii au uh, consultații foarte scurte cu pacientul, 15 minute și în această perioadă de timp trebuie să îl asculte pe uh, pacient. Uh, sunt două dosare importante aici pe care le discutăm și pe care le-am discutat de o perioadă bună de vreme. Din acest motiv, sunt uh, în favoarea unor uh, aspecte uh, din acest, aceste rapoarte. Am avut discuții cu o organizație din Germania și președintele Comisiei Envi era acolo, grupurile erau reprezentate acolo, organizațiile pacienților au, au spus cât se poate de clar uh, că uh, nu sunt mulțumite cu propunerea Comisiei așa cum se prezintă ea acum și trebuie să încercăm să o îmbunătățim și să realizăm ceva pentru pacienți. Iar am fost puțin surprinsă de discuția în Comisia Envi. Socialiștii și verzii au avut rezerve foarte puternice și domnul Leinen a spus în uh, dezbatere că s-ar putea să uh, primim o nouă propunere, însă mai trebuie să așteptăm sosirea acesteia. Acum trebuie să lucrăm pe baza a ceea ce avem și dacă va veni un alt text, atunci va trebui să reacționăm la acesta. Dar cred că nu trebuie să facem pași înapoi. Discuțiile noastre cu Comisia ENVI sunt uh, foarte constructive, uh, proiectele de aviz sunt foarte bune. Domnul Bușoi a vorbit despre informarea pacientului și despre această importantă uh, problemă a publicității. Informația nu trebuie să fie în scopuri promoționale. Deci este de salutat faptul că aceste propuneri au fost uh, avute în vedere. Uh, domnul Bușoi a vorbit despre gruparea, despre acest pool de informații și despre materialele uh, publicate, despre site-urile pe internet dar nu despre e-mailurile nesolicitate. De asemenea, susțin Uh, ceea ce au spus raportorii, dar aș vrea să spun că paginile uh, internet ar trebui să fie guvernate de reguli mai clare și ar trebui să existe o monitorizare ex ante, uh, ceea ce este important și susțin amendamentul raportorului în acest sens. Un punct important și raportorul Envi a spus și domnul Bușoi este că accentul trebuie să fie nu pe industrie, ci pe pacient. Pacientul trebuie să fie în centrul atenției. Și cooperarea mea cu, și cooperarea cu organizațiile pacienților este esențială uh, în această privință. Pe internet există, de fapt, două surse de informare. Una, ceea ce ar trebui să facă industria și aici susțin ideea uh, unui prospect însoțitor uh, controlat, monitorizat, care să poată să fie difuzat pe internet. În Germania, situația este următoarea. Dacă ai pierdut prospectul însoțitor, nu mai poți obții o, un exemplar uh, și uh, nu mai poți obții informația uh, de pe internet în legătură cu medicamentul respectiv. Deci, în acest mediu foarte restrictiv, independent de uh, ceea ce face industria, trebuie să existe o platformă uh, independentă, așa cum există în uh, Suedia. De pildă, dacă mă duc la doctor și mi se spune că am tensiunea ridicată, pot să mă duc pe internet și să găsesc multe informații, dar nu sunt informații monitorizate. Ar trebui să existe o platformă fiabilă de unde pot să obțin informații precise și credibile unde pot uh, să uh, văd acolo că o dietă uh, corespunzătoare, exercițiul fizic sunt uh, uh lucruri bune pentru scăderea tensiunii arteriale. În Suedia există așa ceva și cred că este important și aș saluta o atitudine deschisă din partea Comisiei Envi în această privință. E vorba de protecția consumatorului. Trebuie să cerem industriei să ofere o astfel de platformă. De unde să putem obține informații lesne de înțeles de pe internet. Este numai o idee care a fost discutată, aș fi recunoscătoare dacă ați fi deschiși la o astfel de idee. În ceea ce privește calendarul, mă bucur că, deși votul trebuia inițial să aibă loc în iunie, sper că acest termen limită va putea fi extins astfel încât să avem timpul necesar pentru a avea un rol conducător și să influențăm ce se va întâmpla în Comisia uh, ENVI din perspectiva IMCO. Uh, mulțumesc pentru cele spuse. Vreau să îi ascult uh, acum pe raportorii din umbră, după care voi avea o propunere. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această legislație și vreau să mulțumesc și eu, așa cum spuneam, pe celor doi raportori există disparități între furnizarea de informații către pacienți uh, în statele membre. Pacienții, trebuie să avem încredere în ei, ei pot să uh, ia uh, hotărâri în cunoștință de cauză în ceea ce privește tratamentul lor situația pe care a descris-o doamna Gerber este reală cu ceea ce se întâmplă în uh, Germania. Dacă pierzi prospectul însoțitor, poți să obții informațiile de pe internet. Nu vrem să vedem uh, o situație în care pacienții uh, vulnerabili sunt manipulați. Nu vreau să uh, văd o situație uh, ca în Statele Unite, unde uh, se uh, face publicitatea medicamentelor uh, la televiziune. Dacă uh, m-aș referi acum la aspecte care mă preocupă, e vorba de amendamentul 3 la regulament toată lumea din această comisie cunoaște presiunile bugetare la care sunt supuse toate statele membre și nu cred că contribuabilul trebuie să suporte uh, factura pentru noul sistem. Mă bucură să discut orice compromis uh, pentru că agenția trebuie să fie finanțată în mod corespunzător. Dar, după părerea mea, costurile trebuie suportate de industria de profil și nu de contribuabil. De asemenea, mă preocupă și amendamentul 2 și această abordare generală care este oferită pentru furnizarea de informații. Acest lucru nu este proporțional cu riscul uh, și riscă să fie și uh, o prea mare birocrație. Domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc raportorilor pentru munca făcută. Doamna Rule, doriți să comentați? Vă mulțumesc și eu doresc să mulțumesc uh, celor doi raportori. Cred, într-adevăr, că sunt propuneri foarte bune care s-au făcut aici și va trebui să discut cu colegii de la Envi în legătură cu acest subiect, pentru că este adevărat că pe internet circulă foarte multe informații, pacienții au, desigur, nevoie de informații Și dacă, așa cum a spus, uh, informația nu este controlată niciun fel, atunci chiar avem probleme. Apoi mai avem uh, uh, problema legată cu, de prospectul însoțitor uh, și pacienții care uh, pierd acest prospect. S-a întâmplat cu uh, mama mea, a pierdut această, acest prospect și de multe ori trebuie să iei multe medicamente și ai multe prospecte. În Germania chiar reprezintă o problemă și cred că este important ca noi să facem o distinție între informațiile solicitate și informațiile care sunt oferite, dar nu au fost solicitate. Cred că va trebui uh, să tranșăm și problema finanțării. Înțeleg că finanțarea nu este din belșug, uh, și înțeleg că companiile farmaceutice trebuie să vadă care este marja de profit. Înțeleg ceea ce a spus domnul Fox, însă mă întreb în legătură cu independența, dacă folosim o anumită metodă de finanțare. Cred că trebuie să mai discutăm acest lucru. Uh, propunerea doamnei Weisberger mi se pare uh, foarte rațională și o să discut cu colegii din Comisia Envi. Doamna Gebhardt. Mulțumesc. Și eu vorbesc în numele eh, Barbara Weiler, care este raportor din umbră și care, din păcate, n-a putut să vină la Bruxelles în această săptămână. În primul rând, eh, vreau să continui eh, ceea ce au spus toți colegii, și anume, aceste două rapoarte sunt foarte bune, valoroase, le susținem, ele merg în direcția cea bună. Cu alte cuvinte, ele arată foarte clar că totul este legat de informație și informațiile verificate și monitorizate. Dorim să le punem la dispoziția publicului larg, nu în scopuri uh, promoționale. Acest lucru este important. Sunt de acord cu doamna Rüle și cu doamna Weisgerber atunci când au spus că pe internet există un volum mare de informații dacă faci o căutare pe internet, o să vezi că sunt persoane care pot să-ți ofere informații foarte bune, dar ele nu au fost verificate. Și nu trebuie să închidem ochii la asta și să spunem nu o să facem nimic. Trebuie să uh, ne luptăm cu această problemă, să o rezolvăm, să existe uh, site-uri pe internet acreditate care uh, să fie fiabile și unde să știi că informația care este furnizată este una corespunzătoare. Amendamentul 3. Ca să vorbesc acum de amendamente, uh, din raportul lui Antonio Corea este foarte bun și sunt de acord cu doamna Ruile și anume că trebuie să vegem ca EMEA este independentă și nu uh, Uh, depinde de industria de profil, industria farmaceutică și finanțarea din partea acesteia. Acest lucru mi se pare important și este un amendament important. Știm cu toții că sursele de finanțare uh, ale statelor membre nu sunt ceea ce ar trebui să fie acum. Trebuie să ne asigurăm că, așa rămân, uh, că lucrurile nu vor rămâne așa și că există progrese în ceea ce face agenția. De aceea susțin acest amendament. Uh, nu sunt de acord cu domnul Fox în uh, această privință. Apoi, în ceea ce privește raportul domnului Bușoi, vorbesc din nou în numele doamnei Weiler când spun că uh, el merge în direcția cea bună, a surprins ceea ce trebuia să surprindă ca esențial. Uh, și vă susținem uh, abordarea, domnului Bușoi o să votăm aproape în favoarea tuturor amendamentelor pe care le-ați propus. Asta nu o să constituie o problemă. Doamna Weiler a dorit să menționeze un aspect. și anume că uh, directiva se referă numai la medicamentele pe bază de rețetă. E păcat că ea nu poate să fie extinsă pentru a acoperi întregul domeniu. Asta a dorit să spună. Știe că lucrurile nu pot să fie schimbate, dar a spus că este păcat. Și avem nevoie de uh, o definiție clară a medicamentelor falsificate. Uh, avem nevoie de o campanie de informare pentru ca uh, consumatorii să afle de unde pot să obțină informațiile fiabile și despre pericolul unor informații contrafăcute. Aceste două uh, rapoarte ne pun pe o poziție foarte bună și putem să lucrăm bine împreună. Mulțumesc foarte mult. Uh, o observație și din partea mea în ceea ce privește informațiile găsite pe internet. O să vă reamintesc că în raportul meu, în ceea ce privește drepturile utilizatorilor în uh, comunicarea pe internet, se spune că se poate cere uh, providerilor de internet să ofere informații de interes public și există aceste domenii în care acest canal de informare ar putea fi extrem de valoros. Uh, dacă, spre exemplu, ă, autoritățile statelor membre vor să informeze pe toți utilizatorii de internet în legătură cu ă, site-urile certificate, acolo unde sunt ă, disponibile inform- informațiile, ar trebui să poată face acest lucru. Deci dacă raportorii doresc să introducă această, acest aspect în rapoartele lor, le vom da ocazia. O să-i dau acum cuvântul Uh, comisiei, după care o să le dau cuvântul celor doi raportori pentru a pune punct și a rezuma această uh, dezbatere și uh, pentru a stabili amendamentele pe care și termenele limită pentru depunerea amendamentelor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor doi raportori. Aș dori să le mulțumesc amândurora pentru cooperarea excelentă pe care am văzut-o din partea lor și pentru observațiile pe care le-au făcut, care mi s-au părut încurajatoare. Încurajatoare din punctul de vedere al principiilor de uh, concentrare și de fiabilitate pentru informarea ușor accesibilă a pacienților. Credem că acesta este și scopul uh, propunerii Comisiei, deci salut în întregime acest lucru. Noul nostru comisar a vorbit la Comisia ENVI în timpul uh, audierii și atunci a spus foarte clar că ar dori să analizeze din nou aceste propuneri pentru a se asigura că există o concentrare mai mare asupra pacientului în ceea ce privește aranjamentele care au fost uh, introduse. Iar eu salut această abordare și mă bucur că și dumneavoastră faceți la fel. Intenția din partea Comisiei este să se asigure că procesul instituțional merge așa cum trebuie, că procesul legislativ continuă, dar concentrându-ne în special asupra intereselor pacientului. Deci nu ar fi corect să interpretăm declarația comisarului ca sugerând că aceste propuneri ar trebui să fie retrase sau că ar trebui să ne modificăm poziția în vederea dezbaterii cu Parlamentului. În niciun caz nu este așa. Din potrivă, vrem să ne concentrăm în plus asupra intereselor uh, pacientului pentru că ni se pare că este un lucru crucial. Deci asta voiam să spun ca mică observație pentru a transmite contextul în care uh, ne aflăm în acest moment. Deci nu o să ne punem de acord în mod unanim asupra tuturor punctelor astăzi, dar există o măsură mare de acord în ceea ce privește obiectivele generale și sfera de aplicare a acestei uh, discuții pe care ar trebui, dezbateri pe care ar trebui să o avem de acum înainte. Bineînțeles, trebuie să analizăm bazele de date existente și să vedem cum pot coopera ele cu uh, propunerea noastră pentru că, așa cum a spus doamna Weisberger, trebuie să avem grijă că să avem un sistem pe care pacienții să-l poată folosi într-un mod eficient. astfel încât informația să fie mai ușor accesibilă pentru consumator, care în cazul de față este pacient. Trebuie de asemenea să putem verifica informațiile care sunt disponibile pe acest portal și dacă folosim sistemul ar trebui să fie mai ușor decât să avem mai multe pagini disponibile din mai multe surse. Deci am preferat această opțiune a portalului. Credem că este important și din punctul de vedere al și uh, faptul că aspectul pieței interne beneficiază de o prioritate în uh, propunerea noastră, pentru că aici vorbim despre piața internă pentru medicamente și trebuie să avem aranjamentele necesare, nu doar pentru distribuirea medicamentelor, ci și pentru punerea la dispoziție a informațiilor din uh, partea companiilor care produc aceste medicamente. O să invit acum cei doi uh, raportori să uh, aibă un uh, rezumat al uh, dezbaterii. În ceea ce privește calendarul, o să vă fac câteva propuneri la care puteți face observații. S-a făcut o sugestie că am putea uh, profita de o perioadă mai lungă pentru luarea în considerare a amendamentelor și pentru a permite raportorilor să lucreze cu raportorii din umbră. Pentru că votul la Envi va avea loc de-abia în iunie, ceea ce înseamnă că plena, în plenară va avea loc abia în septembrie și pe această bază v-am putea propune să avem ca termen limită 31 martie pentru depunerea amendamentelor, apoi pe 27 aprilie să discutăm uh, amendamentele și pe 28 aprilie să avem votul, astfel încât veți avea la dispoziție o lună pentru a negocia și pentru a transmite poziția noastră mai departe. Deci aceasta ar fi propunerea mea și o să invit pe cei doi uh, raportori să îmi spună dacă sunt de acord cu aceste uh, propuneri. Deci uh, mai întâi domnul Corea de Campos și apoi domnul Bușoi. Ah, domnule președinte. Sunt de acord cu calendarul pe care l-ați sugerat în acest moment. Salut chiar ocazia de a avea mai multe dezbateri pe această temă. Dar nu știu dacă acest uh, răstim suplimentar ne va ajuta să rezolvăm ceva în plus, dar oricum sunt deschis față de propunerea dumneavoastră. Modul în care am structurat această dezbatere mi-am dat seama de la bun început că aceste două rapoarte merg practic mână în mână. Totuși, eu am vorbit doar despre punctul pe care îl acopăr eu. Dar din moment ce sunt raportor din umbră pe directivă, se pare că n-am spus nimic despre asta și probabil și domnul Bușoi a făcut la fel. Deci, dacă îmi permiteți, aș dori să fac câteva observații legate și de directivă. În primul rând, am lucrat am colaborat foarte bine împreună pe marginea directivei și multe dintre sugestiile care au fost făcute au fost incorporate de domnul Bușoi în raportul său și sunt recunoscător pentru asta. Pentru că a dat dovadă de un bun spirit de cooperare și asta demonstrează și că suntem de acord în multe privințe. Există însă câteva lucruri care trebuie să fie menționate și cel care mi se pare cel mai important uh, și care mă interesează în mod deosebit este posibilitatea ca acest, pe care acest document o dă uh, industriei de a externaliza practic responsabilitatea și de a disemina informații către uh, consumator, către pacienți. Și această delegare a responsabilității uh, nu este foarte bună pentru că industria este responsabilă pentru calitatea informațiilor uh, oferite și ar fi util ca industria să-și poată înființa propriile organisme care să se specializeze în această problemă și cred că industria nu ar fi interesată neapărat în uh, uh, înființarea unui organism în fiecare fabrică din cauza costurilor fixe, dar dincolo de asta cred că acest lucru este inacceptabil, pentru că dacă există o problemă, dacă există o plângere legată de un anumit produs, industria nu se va considera niciodată responsabilă. Asta nu înseamnă că este vinovată în fiecare caz, dar știm foarte bine că au existat cazuri recente de medicamente în care s-a recunoscut faptul că aceste medicamente au provocat uh, un număr mare de decese și acest lucru este inacceptabil. Nu putem lăsa industria, nu putem permite industriei să spună noi nu suntem de vină, pentru că ei sunt cei care au delegat această responsabilitate unei agenții. Deci trebuie să ne asigurăm că nu permitem să se întâmple acest lucru. Și mai există și câteva sugestii minore pe care le-am de făcut. Consider, am spus că nu ar trebui să permitem doctorilor să ofere informații. Cred că este un pic cam puternic uh, această, uh, cam puternic această abordare. Nu cred că ar trebui să uh, interzicem medicului să aibă o relație personală cu pacientul în conformitate cu principiile medicinei moderne raportorul se gândește să îndepărteze termenul în scris, ceea ce înseamnă că există posibilitatea unor întrebări și răspunsuri orale, ceea ce înseamnă că oamenii pot suna pentru a afla informații despre un anumit medicament. Asta cred că merge un pic prea departe. Dacă în momentul de față, în Germania, pacientul nu poate obține o copie a prospectului pe care l-a pierdut, ar putea primi informații verbale, fără ca acest lucru să fie o problemă. Deci, cred că aceste, această posibilitate a informării orale ar putea deveni acest pool de informații deci, mie mi se pare că este un domeniu dificil. În ceea ce privește observațiile care s-au făcut până în acest moment, cred că acestea sunt destul de bune, dar am o întrebare pe care o am uh, pentru comisie din moment ce comisia ne onorează cu prezența și anume uh, coreglementare și autoreglementare. În Suedia, autoreglementarea este utilizată, dar în realitate, de fapt, nu este autoreglementarea, pentru că există o instituție publică care este implicată. Există un aviz oficial care este emis și există, cum spuneam, un organism care reglementează. Deci nu vorbim despre autoreglementare, ci despre coreglementare și aș dori să știu dacă Comisia, în textele sale anterioare, a considerat că este vorba de autoreglementare, pentru că mie mi se pare că limbajul este uh, puțin ambigu și uh, este o problemă și aș dori clarificarea din partea Comisiei în această privință. Dacă avem timp, desigur, spune domnul președinte. Uh, Domnul Bușoi urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru reacțiile pozitive de care au dat dovadă și pentru această abordare constructivă. Și chiar nu înțeleg de ce nu am văzut această abordare constructivă și la Comisia ENVI, acolo unde lucrurile uh, nu merg în această direcție. Am uh, lucrat, am colaborat strâns cu domnul de Campos și îi mulțumesc pentru uh, aprecierile pozitive voi ține cont și de observațiile dumnealui în legătură cu solicitarea verbală de informații și până la urmă vom discuta amendament cu amendament astfel încât să putem avea o poziție coordonată înainte de votul final. Mulți dintre colegi au spus foarte clar că trebuie nu doar să interzicem reclamele pentru medicamentele pe bază de rețetă, ci mai mult trebuie să facem o distinție clară între aceste informații care sunt uh, oferite, și, uh, solicitate și nesolicitate. Deci tocmai de aceea am uh, exclus de aici presa scrisă materialele tipărite care pot oferi informații utile, dar în același timp pot fi și locul în care se pot ascunde reclame mascate. Cred că Sfera de aplicare a directivei se referă la uh, medicamentele pe bază de prescripție medicală. Nu cred că ar trebui să extindem sfera de aplicare în acest moment, pentru că în momentul de față e, publicitatea pentru medicamentele eliberate fără rețetă uh, există în multe țări, chiar și în țara mea, și uh, cred că sfera de aplicare a directivei ar trebui să, să se limiteze la medicamentele pe bază de rețetă. Cred că medicamentele și legătura directă dintre doctor și între medic și pacient ar trebui să rămână calea principală de a trata pacienții. Tocmai de aceea vrem să faptul că găsim pe internet uh, nenumărate informații uh, ceea ce ne interesează pe noi este să găsim informații neutre referitoare la diversele medicamente, pentru că în momentul de față deci informațiile care există pe prospectele pe care le cumpărăm odată cu medicamentele. Pentru că pacienții sunt interesați de acest gen de informații. Altfel, sunt de acord cu domnul de Campos, nu doar pentru că am studiat medicina, ci și pentru că aceasta este modalitatea cea mai bună, să existe o legătură directă între medic și pacient, care să fie elementul uh, cel mai important în tratarea uh, bolii. Îi mulțumesc doamnei Gebhardt că, care mi-a promis că multe dintre amendamentele pe care le-am propus vor fi sprijinite de grupul condus de dumneiei, în, aici în grupul uh, IMCO, în Comisia IMCO și uh, doresc să încorporez și sugestia dumneavoastră legată de obligația Uh, furnizorilor de internet să ofere informații publice și o să mă consult cu dumneavoastră pentru a vedea care este textul pe care îl putem include ca amendament. Și în cele din urmă sunt perfect de acord cu acest nou calendar propus. Cred că faptul că avem 12 zile în plus în care să ne gândim la amendamente și o lună în care să negociem cu Comisia ENVI ne va spori șansele de a vedea adoptarea acestei directive în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Deci acesta este calendarul cu care ne-am pus uh, de acord și avem puțin timp înainte ca domnul Terberger și uh, înainte de pauză și uh, doi participanți au pus întrebări comisiei dacă dorește să reacționeze. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea noastră de directivă prevede faptul că, în principiu, ar trebui să existe un control oficial al informațiilor care sunt diseminate. Dar includem și un alinat care lasă la latitudinea statelor membre opțiunea de a introduce organisme ă, auto, de autoreglementare sau de coreglementare. Și autoritățile competente ar intra în partea de coreglementare, industria în partea de autoreglementare. Deci acest lucru rămâne până la, la urmă la latitudinea statelor membre de a decide dacă vor organisme de coreglementare sau de autoreglementare, deci este încă supusă discuției, dar este o abordare uh, care mi se pare potrivită. Într-adevăr, știu care este modelul suedez, este un model de coreglementare și nu de autoreglementare. Vă mulțumesc. Um, mulțumesc, deci uh, vreau acum să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Vom continua această dezbatere până la finalul lui aprilie aprilie. Aș uh, da acum o scurtă pauză ca să vă bucurați de o ceașcă de cafea și reluăm la ora 10. Vreau să vă reamintesc că vom uh, utiliza votul electronic. Așa că asigurați-vă că aveți cartelele de vot pregătite. In the Bulgarian translation that... Doamna Barbală, da, Uh, eu aș fi vrut să vă atrag atenția asupra uh, numărului acestei directive. În uh, varianta în limba engleză se scrie medicamente care sunt prescrise pe bază de rețetă. În bulgară e vorba de medicamente pentru uz uman care sunt eliberate pe bază de rețetă. Deci ar trebui să ne punem de acord asupra acestui titlu. Da, mulțumesc. Sigur că va trebui să verificăm din nou uh, acest aspect. Uh, acum încheiem ședința până la ora 10. Uh, uh, Aș vrea să vă rog să luați loc pentru a relua ședința. Cred că suntem gata să începem uh, votul. Right, could we, um, uh, could I invite you to take your places? Vă invit din nou să luați loc, vă rog. Cred că vom folosi sistemul electronic atunci când este nevoie, când votul e prea strâns. De aceea vă rog să luați loc încă o dată. Nu vom folosi sistemul electronic la fiecare uh, vot, dar aș vrea să vă rog să vă verificați instalațiile de vot. Să facem un test pentru a vedea și prezența. Deci am să rog pe toată lumea să introducă acum cartela pentru a vedea câți suntem în sală. Deocamdată avem 26 de participanți. Haideți să verificăm sistemul, vă rog. Haideți să testăm puțin. Sistemul ne va spune cât suntem uh, în sală, dar cred că s-a uh, recurs la o resetare a instalației. Uh, so can we just test by opening a vote? Um... Haideți să facem un vot uh, test. No, uh, no, we've now reset it to open the vote. Uh, so can we just have... V-aș ruga să votați ori pentru, ori împotrivă nu are importanță. Apăsați un buton ca să vedem dacă funcționează instalația. Votul e deschis. Apăsați butonul, vă rog. La mine funcționează instalația. Da, dacă sunt probleme, haideți să închidem votul și să reluăm.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 Vă rog acum să introduceți cartela. Se pare că nu funcționează instalația în primul rând. Închidem votul. Haideți să mai încercăm o dată toată lumea care posedă o cartelă de vot să o introducă acum. Okay. Right, let's do a just a final... Bun, o ultimă verificare. Închidem votul. Aș vrea ca toți membrii PPS să voteze acum pentru. Nimeni altcineva să nu voteze, vă rog. Domnul de Campos uh, a intrat la PPE pentru acest vot. Se pare. Așa că voi închide votul PPE. Avem 13 membrii PP, din care au votat 12. Acum, uh, socialdemocrații, vă rog, votul e deschis pentru dumneavoastră. Am închis votul. 9 din 9. Sunt sigur că erau mai mulți uh, socialdemocrați, poate 10. Acum votează doar liberalii, vă rog. Vă rog să votați acum. Închidem votul. Iată, 4, corect. Cine mai este? Verzi, sunteți mulțumiți? Nu? Vine un tehnician la dumneavoastră imediat. I was hoping electronic voting would save time, but we probably wasted most. Speram să economisim timp cu sistemul electronic, dar se pare că mai mult am pierdut. Poate cei care vin după noi în această sală vor uh, beneficia de sistemul uh, acum pus la punct. Deschidem acum votul pentru verzi. Voi vota și eu. Verzi, GUE, sunteți... Uh, deci a funcționat uh, instalația, iată, avem 6 voturi din 6, bun. Mulțumesc foarte mult. Acum primul vot se referă la rap raportul domnului Weiss-Gerber. Unde este doamna raportare? Doriți să spuneți ceva înainte de vot? Da, domnule președinte. Mulțumesc, foarte pe scurt. Am vrut să reducem birocrația și să avem o reglementare mai bună. Uh, e vorba de opt directive pe care am vrut să le uh, eliminăm, însă nu creând în loc un vid legislativ. legislativ. De aceea uh, vom avea o directivă cadru care să le acopere pe toate. Una dintre directive va fi, uh, trans, uh, va fi eliminată, celelalte șapte vor fi modificate. Scopul uh, nostru este același ca al Consiliului. Am discutat și cu serviciile juridice și uh, am căzut de acord asupra formulării. La final am ajuns la o variantă unitară și putem acum da un semnal Consiliului în sensul atingerii unui acord interinstituțional care să fie uh, reflectat în uh, noile reglementări privind metrologia și suntem convinși că modificările propuse de noi vor fi acceptate de Consiliu. Bun, deci haideți să votăm. Îmi cer scuze, mai uh, avem un vorbitor? Da. Este adevărat că mergem în direcția corectă și încercăm să găsim Uh, formule de a împăca aceste lucruri care nu sunt totdeauna compatibile. Aș vrea să adaug că e foarte bine să scăpăm de birocrație, dar e foarte greu atunci când dorești să ai o armonizare, iar Comisia va trebui să uh, uniformizeze sectorul acesta de autorizare. De aceea noi propunem să legăm aceste lucruri de ceea ce Comisia a anunțat deja că va face și anume o, o directivă orizontală în acest domeniu. Serviciul juridic uh, însă a spus că așa ceva nu este posibil. Acum uh, eu știu că în alte domenii în care am făcut uh, lucrul acesta, Comisia a depus uh, proiectul de directivă și noi am uh, descoperit mai târziu că era imposibil din punct de vedere legal să obținem aceste directive orizontale. Mă refer la amendamentul 14, care nu își uh, găsește locul, pentru că nu cred că vom obține o majoritate suficientă. Sunt de acord însă cu amendamentul oral al doamnei Weisgerber, care vorbește despre despre schimbarea lui 2013 cu 2014. Dacă acest uh, amendament este adoptat în forma propusă, atunci putem vota în favoarea raportului Weisgerber cu condiția ca să putem apoi negocia cu Consiliul și Comisia o revizuire a datei propuse de doamna Weisgerber. E vorba de 2013 sau de 2014 nu uh, știm exact uh, la, asupra cărei date ne vom putea pune de acord cu Consiliul și cu Comisia, care dintre aceste termene va fi acceptat. Uh, is that okay? Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Da, mulțumesc uh, pentru sprijin. Serviciile juridice ne-au spus că nu putem uh, pune condiții, nu ne putem referi la o revizuire care încă nu există. Sigur că avem informații uh, privind acordul inter, inter, Inter, Astfel, uh, transferul va putea fi uh, acceptat. Mă voi consulta și cu raportorul din umbră pe această temă și sper să obțin rezultate. Vă asigur că în acordul instituțional vom uh, sublinia acest uh, lucru și vom ține cont și de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc. Acum observ că înainte de a accepta, de a da acordul, trebuie să uh, obținem și din partea Comisiei o declarație privind intențiile uh, sale. Raportorii trebuie să fie la curent și, uh, bineînțeles, că trebuie să se consulte cu serviciile juridice pentru eliminarea unor eventuale obstacole. Trecem acum la vot. Avem articolul minus 1 nou. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. Amendamentul 15, articolul 1, vot electronic, vă rog. Votul este deschis. Votul este închis. Am închis uh, deja uh, votul, dar uh, se pare că deja a fost respins acest amendament. 9 pentru 33 împotrivă. Trecem la amendamentul 14 al domnului Weisgerber. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Aprobat. Deci 6 cade. Acum trecem la articolul 1A9. Amendamentul 7 al Aniei Weisgerber, cine pentru, cine împotriva, aprobat cu majoritate covârșitoare. Doamna Geibhardt nu insistă pentru amendamentul său oral, așa că trecem la articolul 3, pentru că 16 și 8 se adoptă automat. Deci trecem direct la amendamentul 12. Acum avem considerentul 6, amendamentul 12, vot electronic. Vot electronic, votul deschis. Votul este închis. Amendamente respins cu 10 pentru, 33 împotrivă. Trecem la amendamentul 2 al domnului Weisgeber. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. Amendamentul 3. Cine e pentru? A, aici nu mai trebuie să votăm. Nu am fost atent. Votul final pe cale electronică. Votul este deschis. Cine este... Nu mă iertați. Votul e deschis. Votul e închis. Se aprobă cu 30 pentru și 3 abțineri. Vă felicit, uh, doamna gerber pentru o poziție de negociere foarte solidă. Trecem, uh, deci, acum la avizul privind drepturile de proprietate intelectuală în uh, piața internă. Doamna Roitova, uh, raportor, doriți să faceți vreun comentariu? Vă rog, uh, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să mulțumesc tuturor pentru uh, că m-au uh, ajutat, tuturor celor care m-au ajutat la acest dosar foarte complicat. Ne vom uh, lupta Uh, pentru cele 120 de amendamente, însă există și probleme. Trebuie să decidem când putem cere un vot pe părți și când nu, pentru că avem o propunere de compromis. Oamenii ne-au spus că nu putem sprijini un vot pe părți, dar eu aș opta pentru acest tip de vot în cazul compromisului uh, prezentat de socialdemocrații. Mai există uh, un lucru important legat de amendamentele 30 și 31. Lista noastră de vot uh, include un plus uh, pentru unii, un minus pentru alții, dar PPE sprijină aceste amendamente. Datorită propunerii de compromis la care s-a ajuns, <clears throat> dar care a fost retrasă din cauza lipsei procedurii de vot pe părți. Da, mulțumim. Am observat că s-au uh, depus un număr de compromisuri destul de târziu. Apropo, vreau să informez pe toată lumea că această întâlnire este transmisă pe internet în direct. Avem și o, o echipă de televiziune de la uh, televiziunea Parlamentului care uh, realizează acum un uh, program pe tema uh, lucrului în comisii. Uh, vreau doar să știți uh, ce se uh, petrece. Doamna Rapti, doreați să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Roitova și colegilor uh, pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. E un aviz foarte important care va fi de mare folos Europei pe viitor. Cred că este un lucru bun că am reușit să producem aceste amendamente de compromis. Nu a fost întotdeauna ușor și credem că mai e nevoie de uh, încă multe amendamente. Și am să subliniez câteva aspecte, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Am convenit că trebuie Uh, menținute dispozițiile legale uh, privind uh, eventualele plângeri și trebuie să ținem cont de faptul că în anumite situații chiar viața oamenilor este în pericol. Se vorbește în text despre drepturile fundamentale, despre respectarea acestora, despre respectarea vieții private, știu că în uh, legislatura trecută, în Parlament, uh, a avut loc o adevărată uh, luptă pe această temă. și se pare că uh, diferendul continuă și în uh, legislatura noastră. Există rezerve față de principiul că un consumator bun este unul informat și acest lucru ar putea duce la o uh, nouă formă de etichetare, însă uh, scopul nostru rămâne protejarea consumatorului și a proprietății intelectuale. De aceea cred că ar trebui să evităm să reapară probleme cu care deja ne-am confruntat atunci când am discutat despre etichetare. Iar la punctul 8, punctul final, uh, e vorba de reutilizare a bunurilor și produselor și de posibilitatea încălcării de drepturilor de proprietate intelectuală. Ni se spune că acest lucru este o practică comună în unele state, dar ne temem că s-ar putea deschide aici uh, o ușiță pentru reintroducerea unor produse pe piață în lipsa unor garanții cum că aceste produse ar fi autorizate, mai ales în ceea ce privește uh, produsele destinate industriei de sănătate. <clears throat> Domnul Bușoi este medic și <clears throat> Avem uh, printre noi uh, și uh, foști ministri ai sănătății care înțeleg despre ce vorbesc acum. Dacă acest amendament, da, închei imediat, aș cere să existe garanții privind uh, produsele legate de industria de sănătate și dacă discutăm despre prevederi legale pentru protejarea proprietății intelectuale, cred că ar trebui să ținem cont de drepturile creatorilor. Pentru a ne asigura că drepturile acestea se respectă la fel peste tot. Sigur că nu uh, redeschidem uh, această discuție Uh, vă reamintesc că suntem aici pentru a vota, nu pentru a dezbate din nou aceste uh, lucruri. Uh, negocierile în grupuri s-au încheiat, vom trece acum la vot și după aceea, sigur, aveți, veți avea ocazia de a lucra în comisie pentru a vă susține poziția exprimată. Cred că aceasta este direcția în care ar trebui să se îndrepte comentariile noastre de uh, natură politică. Vom vota acum. Doar să interveniți, uh, domnul Rostrom? Domnul Rostrom. Da. Vreau să mulțumesc uh, raportorului. Mă înșelasem data trecută când a vorbit despre mărcile certificate acestea există. Eu am uh, confundat această noțiune cu uh, colective din uh, anumite legislații naționale. Mulțumesc pentru clarificări. Să trecem la vot. Uh, uh, am o întrebare pentru raportor. Să înțeleg cuvintele noastre în sensul că veți avea un amendament oral pe aliniatul care se referă la utilizarea potențială până la aprobarea uh, de către uh, titularii mărcii. Asta sugerați uh, în amendamentul oral, pentru că compromisul inițial se referea la toate acestea și a fost retras la cererea noastră, așa încât nu mai înțeleg ce se întâmplă. O să vorbim despre asta când ajungem atunci. O să fie mult mai ușor să discutăm. Cred că aș putea să uh, rog să fiu susținută aici. Uh, sunt întru totul de acord cu amendamentele de compromis și numai dacă nu sunt adoptate, am să uh, vă rog să țineți cont de ceea ce am spus. Am fost clar acum? O să așteptăm până când ajungem la alineatul cu pricina. Și atunci o să vedem dacă doriți uh, să propuneți un amendament și întreaga comisie trebuie să fie de acord cu asta. O să rog acum raportorii și raportorii din umbră uh, să uh, se concentreze. Uh, să începem. În primul rând, avem un nou uh, paragraf, uh, minus 1, nou. Cine este pentru, cine este împotrivă? Adoptat cu majoritate covârșitoare. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Două împotrivă. Adoptat cu majoritate covârșitoare. Acum trecem la amendamentul 7 al lui Christian Engström. Aici uh, vă rog să uh, avem un vot electronic. Votul s-a închis. Respins cu 16 împotrivă 14 pentru. Trecem acum la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat cu majoritate mare. Trecem să fim atenți la amendamentul 14 al doamnei Roitova. Cine este pentru, împotrivă, adoptat cu mare majoritate. Trecem la aliniatul 3 și avem uh, amendamentul domnului Kreutzmann să fie eliminat întregul alineat. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la amendamentul compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. Deci, amendamentul de compromis 3. S-a închis votul. Adoptat cu 20 pentru, 11 împotrivă. Prin urmare, trecem acum la amendamentul 20, domnul Manders. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Cu o majoritate confortabilă. Trecem la amendamentul 21. Doamna Roitova, domnul Engstrom, pentru. Împotrivă. Adoptat. Cu o majoritate covârșitoare. Trecem la amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Trecem la amendamentul 25, domnul Manders. Pentru. Vot, verificare electronică a votului. Deci amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 70 pentru 15 împotrivă. Amendamentul 26 al doamnei Cin. Pentru. Împotrivă. Adoptat cu o mare majoritate. Amendamentul 27, doamne Rapti, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 28, domnul Croițman, pentru, împotrivă, adoptat cu o majoritate confortabilă. Amendamentul 29 al domnului Banders, pentru, împotrivă, respins cu o mare majoritate. Amendamentul 30, domnul Croțman și domnul Baro. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Și 31, domnul De Jong. Să votăm electronic amendamentul 31 al domnului De Jong. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu o mare majoritate, 28 pentru, 4 împotrivă. Deci, la amendamentul 32, domnul Menders, pentru sau să verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 32 al domnului Menders. S-a închis votul. Adoptat cu 17 pentru, 15 împotrivă. Trecem la amendamentul de compromis 5 al doamnei Roitova. Pentru. Cine este împotrivă? Adoptat cu o mare majoritate. Așa încât trecem acum la amendamentul 37 al domnului Menders. Să deschidem votul electronic la amendamentul 37 al domnului Menders. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 16 voturi pentru, 14 împotrivă, o abținere. Trecem la 38 al domnului Schwab. Să deschidem votul electronic. Amendamentul 38 al domnului Schwab. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 17 pentru, 13 împotrivă, o abținere. Amendamentul 39 al domnului Trașkovski. Cine este pentru? Împotrivă? Respins cu mare majoritate amendamentul 40 al domnului Trașkovski. Cine este pentru? Cred că verificăm electronic. Deci, amendamentul 40, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Cu 16 voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 41 al domnului Traskovski. Amendamentul 41. Să deschidem votul electronic. S-a deschis votul așadar. Amendamentul 41. S-a închis votul. Foarte strâns 16-16, dar este respins. Amendamentul 42, domnul Traskovski. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la amendamentul de compromis 6 al doamnei Roitova și domnul De Jong. Cine este pentru? Cred că o să votăm electronic. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. Vot electronic. Votul s-a deschis la amendamentul 6. Deci toată lumea a votat. Adoptat cu 16 pentru 15 împotrivă o abținere. Trecem la următorul compromis. Cred uh, că ni s-a cerut un vot uh, pe părți la amendamentul de compromis 7. Deci, amendamentul de compromis 7. Așa cum am înțeles, SCD a cerut un uh, vot uh, pe părți pe ultimul alineat care spune necesitatea de a educa în special pe tinerii consumatori. Deci o să votăm separat. Propunerea este să votăm prima parte de la encourages până la uh, counterfeit goods. Deci prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum cred că vom deschide votul la cea de-a doua parte, deci vot electronic. S-a deschis votul pentru cea de-a doua parte a amendamentului de compromis 7. S-a închis votul. Adoptat cu 17 pentru 14 împotrivă. Asta înseamnă că trecem acum la amendamentul 47, care îmi aparține. Cine este pentru? Cu mare majoritate. Cine este împotrivă? Nici o, nici o vot împotrivă. Mulțumesc foarte mult. 48 al președintelui. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat cu o majoritate covârșitare. Amendamentul 50 al domnului Menders pentru, împotrivă, adoptat cu o mare majoritate, 51 al domnului Roitova pentru, împotrivă, adoptat, amendamentul 52 al doamnei Roitova pentru, împotrivă, de asemenea se adoptă. Amendamentul 53 al doamnei Roitova a fost uh, retras. Ultima pagină. Putem să le luăm în bloc? Nu, spune președintele. Cred că trebuie să le parcurgem. Este prea complicat. Deci 54. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru. Împotrivă. Adoptat. 57. Pentru, împotrivă, adoptat. 58. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 59. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 61. Pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 62. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Nu mai uh, întreb de abține dacă cineva dorește să se abțină să arate acest lucru. 63. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 64. Amendamentul 64. Vot electronic la votul la amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 19 voturi pentru, 12 împotrivă. Trecem la votul final pe uh, avizul în ansamblul său. S-a deschis votul electronic pe aviz. S-a închis votul. Adoptat cu 29 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamne Roitova. Mulțumim foarte mult. Știu că o să aveți uh, uh, de făcut uh, cu comisia, multe de făcut cu comisia de fond. Trecem acum la raportul domnului Repo privind politica comunitară în materie de inovare. Domnule Repo, vreți să spuneți ceva înainte de a spune ceva? Vă rog camerele să nu mai îmi blocheze perspectiva. Nu-l văd pe domnul Repo. Domnule președinte, ieri ați avut uh, dreptate. Propunerea de 3%, per, 3% ați avut dreptate. Vom, finanțarea publică și privată în Finlanda uh, se ridică la 3%. Ați avut dreptate. Uh, vreau să știu dacă propuneți o schimbare a formulării acelui articol sau nu. Să votăm așadar avizul domnului Repo. Alineatul 1, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Deci trecem la amendamentul 3 al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, se adoptă și acesta. Avem o notă din partea doamnei Haide Rüle în legătură cu un amendament oral. Ca o adăugire, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat cu mare majoritate. Acum alineatul 3, ă, amendamentul 5 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 4 al doamnei Ivanova, cine este pentru, împotrivă și el este adoptat. Amendamentul 6 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 7 al doamnei Ivanova. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 8 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 9 al doamnei Ivanova. Pentru? Împotrivă. Adoptat. Și amendamentul 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Am făcut o treabă, ați făcut o treabă foarte bună, domnule Repo, ați convins pe toată lumea, așa încât supun avizul la vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări pentru primul dumneavoastră raport uh, aprobat, domnule Repo. Sper că este primul dintr-un șir lung de astfel de rapoarte. Trecem la ultimul vot astăzi. Uh, avizul doamnei Bastos privind uh, medicamentele falsificate sau contrafăcute. Se pare că Raportorul lipsește. Știe cineva de la PPE dacă doamna Bastos este pe drum, urmează să vină. I think we should start the vote. Cred că trebuie să începem votul și doamna Bastos o să ne prindă din urmă. Nu putem să mai întârziem lucrurile pentru că uh, Uh, e un uh, vot destul de lung. Doamna Gebhard. Mulțumesc. Dacă o așteptăm pe doamna Bastos, uh, aș putea să spun, în calitate de raportor din umbră, că grupul nostru o să retragă amendamentele 23 și 24. Doamna Bastos, înțeleg că, că va depune un amendament oral pe care intenționăm să îl susținem. Poate că asta o să ne economisească ceva timp până ajungem la votul uh, acolo. Și a, uh, susținem 18, 37 și 44 ale raportor, raportoarei. Mulțumesc. Dacă vreun alt raportor din umbră dorește să intervină înainte de sosirea doamnei Bastos, dacă nu, să începem. Așadar, amendamentul de compromis 1 a celor patru raportori din umbră. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem la amendamentul 32 al domnului Fox. Cine este pentru? Vot electronic. Amendamentul 32 2, al domnului Fox a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 23 pentru 10 împotrivă. 34 și 33 au fost retrase, 35 al doamnei Weiler. Să deschidem votul electronic. Deci, amendamentul 35 al doamnei Weiler. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 19 împotrivă, 13 pentru. Trecem la 37 al doamnei Bastos, care a venit Cine este pentru? Cine este potrivă? Se adoptă. Raportoarea noastră este aici și am început votul pentru că uh, suntem în criză de timp. Doamna Gephardt a spus uh, uh, câte ceva. Dacă vreți să faceți și dumneavoastră un uh, comentariu, o să îngheț votul uh, temporar. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, însă a trebuit uh, uh, să particip uh, la comisia, la altă comisie. Mulțumesc tuturor colegilor care au susținut amendamente și prin colaborarea lor am obținut un rezultat mai pozitiv decât cel pe care îl așteptam. Acest uh, aviz a fost îmbogățit uh, prin uh, contribuția tuturor și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este vorba de un subiect delicat, vă reamintesc acest lucru și această propunere de directivă, dincolo de ceea ce trebuia să realizeze, avem recomandări la adresa Comisiei Europene pentru o inițiativă legislativă cu privire la medicamentele falsificate. Și sancțiunile în ceea ce privește practica comercială în legătură cu aceste medicamente contrafăcute. Protecția pacienților uh, și protecția industriei uh, farmaceutice a sectorului european, cred că aceste două obiective sunt îndeplinite și o spun cu toată modestia prin intermediul acestui raport și Comisia Envi în uh, votul final a reluat uh, uh, recomandările din avizul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru a vă reaminti, am adoptat amendamentul 37 și trecem acum la amendamentul 36 al doamnei Weiler. Cine este pentru? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendul 39 al domnului Fox a fost retras și trecem la amendamentele 40 și 41. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul 42 al domnului Weiler. Deschidem votul electronic la 42. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat cu 17 pentru, 16 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul oral al doamnei Bastos. Supun votului amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Deci 43 devine caduc, avem 44 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral 6 al doamnei Bastos. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 6 devine caduc. Trecem la 45 și 46. Îmi cer scuze, spune președintele, au fost retrase. Trecem la 47. 45 devine caduc. Îmi cer scuze, spune președintele. Votăm 45 și 46. 45 și 46. Cine este pentru? 45 și 46. Cine este împotrivă? Să votăm electronic. Îmi cer scuze, spune președintele. Ă, cred că vă transmit ă, informații derutante. După părerea mea, nu avem nevoie de vot pentru că l-am fi supus la vot dacă amendamentul oral ar fi fost respins. Amendamentul oral a fost adoptat, așa încât nu trebuie să votăm, corect? Mulțumesc, domnule președinte. Da, în ceea ce privește amendamentul 47, aș dori să fac aici un amendament oral referitor la cea de-a doua parte a acestuia. Se spune shall be. Și ar trebui să fie should take into consideration în loc de shall be. unde se spune and be linked to the price of medicinal products. It should take into consideration. Așa ar trebui să fie acolo. medicamentele, prețul medicamentelor uh, în cauză. Should take ar trebui să țină uh, cont uh, de prețul medicamentelor uh, respective sau în cauze. Vreau să clarific, pentru că eu de fapt v-am întrebat de amendamentele 45 și 46, dar dacă noastră și uh, raportorii din umbră sunteți de acord cu asta, votul este uh, anual la 45-46 și trecem la 47, unde avem un vot pe părți uh, la amendamentul doamnei Parvanova. Să votăm întâi prima parte, după care vom aborda a doua parte. Cine este pentru prima parte a amendamentului? Pentru, împotrivă, adoptat. Acum, a doua parte, doamna Bastas propune un uh, amendament oral și să spună should take into consideration, să ia în considerare uh, prețul uh, medicamentelor uh, în cauză. Doamna Parvanova este de acord. Cine este pentru, împotrivă, amendamentul oral este acceptat. Trecem la amendamentul 7 uh, al doamnei Bastos. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 48 al domnului Fox. Cine este pentru, uh, adoptat. Trecem la 49 al doamnei Weiler. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 50 al doamnei Weiler. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. Amendamentul 8 al doamnei Bastos pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 9 al doamnei Bastos pentru, împotrivă, adoptat. Amendul 51 doamna Parvanova, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul 52 al doamnei Vailă, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 10 al doamnei Bastos, pentru, împotrivă, adoptat. Articolul 2 al domnului Vox. Deschidem votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul și uh, votul este adoptat, amendamentul este adoptat cu 23 uh, voturi pentru și 11 împotrivă. Amendamentul 54, domnul Fox, votul este deschis, votul este închis. Se aprobă cu 25 pentru 9 împotrivă. Amendamentul 55, depus de domnul Fox. Deschid votul. Votul s-a închis și se adoptă cu 22 de voturi pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 56. Amendamentul 56 devine caduc pentru că am acceptat amendamentul 32 și trecem acum la considerente, începând cu amendamentul 11 din partea domnului Manders. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 1 a fost retras de doamna Bastos. Amendamentul 13 la considerante de doamna Bastos. Deschid votul electronic. Votul se închide și se aprobă cu 22 de voturi pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 12 devine caduc. Amendamentul 2 eh, este retras. Amendamentul 14, cine este pentru? Amendamentul 15, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 16, al doamnei Weiler, cine pentru? Cine împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 17, doamna Bastos, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 19 a fost uh, retras. Amendamentul 11, doamne Bastos, cine este pentru, cine este împotrivă, se aprobă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentele 20 și 21, cine este pentru, cine este împotrivă, se resping. Amendamentul 22 Deci votăm doar dacă 48 este adoptat, dar 48 a fost adoptat, deci votăm amendamentul 22 al domnului Fox, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Amendamentele 23 și 24 au fost retrase, la fel ca și 25, deci ajungem la amendamentul 26, cine este pentru, cine este împotrivă, se aprobă. Și, într-adevăr, din urmă, amendamentul 27 al doamnei Parvanova, cine este pentru, Cine este împotrivă? Se aprobă. Deci, deschid acum votul asupra întregului pro, uh, proiect de aviz. Cine, votul este deschis. Votul este închis. S-a adoptat cu 30 de voturi pentru și două abțineri. Felicitări, doamne Bastos. Vă mulțumim foarte mult. Deci vă urăm și dumneavoastră și raportorilor din umbră cât mai mult succes pentru a ne susține poziția în fața Comisiei ENVI. Facem o pauză până la ora 11 și apoi începem cu uh, raportul doamnei Rile, pentru care avem un sfert de oră în plus.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 Uh, Verificăm doar să văd dacă a venit și comisia prin domnul Widner, dar se pare că este pe drum. Doriți să-l așteptăm? Cred că am putea să profităm de acest uh, moment pentru că avem un uh, raport destul de cuprinzător din partea doamnei Iurile, deci cred că ar fi bine să începem avem toți raportorii din umbră prezenți. Cred că nu avem destui raportori din umbră. Doamna Engels e aici. Se pare că va trebui să așteptăm totuși până vin uh, toți uh, raportorii din umbră. Domnul Kreuzmann e aici, eu sunt aici, domnul Transfidelis e aici, dar ne lipsesc încă doi raportori. Deci va trebui să așteptăm, dacă nu vă deranjează. Domnul Engel, vine. Și, doamna Vani, cred că aveți și noastră nevoie de raportorii din umbra. Okay, ladies and gentlemen, I think, um, I think we have a full team. Cred că în momentul de față avem toată echipa uh, de raportori din umbră și comisia este reprezentată și domnul Vino o să vină și dumnealui, deci, dar avem pe cineva de la DG Piețe, da, deci suntem gata să începem, așa încât îi dau cuvântul doamnei Riule. Mulțumesc. Deja am avut nenumărate discuții cu Comisia, deci nu este nicio problemă dacă reprezentantul Comisiei va întârzia. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile pe care le-au avut și pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Sper că nu îi voi dezamăgi și mulțumesc și secretariatului cu mare căldură pentru că au dat dovadă de multă flexibilitate. Pentru că, în mod normal, am voie să am doar patru pagini, dar m-au lăsat să umplu mai multe pagini. Deci, totuși, am încercat să fiu cât mai concisă cu putință deci textul este, aș zice, comprimat. Am uh, înaintat mai multe amendamente pe care probabil le-ați primit. Uh, știu că și alții doresc să introducă amendamente, dar acum am o structură complet diferită. Am și subtitluri și sper că e o structură mai clară a textului și aș putea să integrez mai ușor amendamentele dacă este necesar. Deci, cred că este un text care transmite un mesaj politic un pic mai uh, dur, deci vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să lucrez la acest aviz. Sper că textul este ușor de înțeles în ciuda structurii destul de comprimate, așa cum spuneam. Presupun că vă dați cu toții seama că nu am avut timp să avem o evaluare completă și detaliată a subiectului, dar avem un număr mare de experți care discută cu uh, oamenii din uh, industrie, cu cei care acordă contractele, cu cei care sunt experți în uh, domeniul achizițiilor publice. Totuși n-am reușit să intru în toate detaliile, pentru că, spre exemplu, plățile pentru locuințe reprezintă un subiect care ar trebui să fie mai aprofundat, dar nu am avut timpul necesar n-am decât o trimitere, dar întreaga uh, problemă a planificării urbane, aici se vede foarte clar că subiectul achizițiilor publice este extrem de relevant, pentru că legislația este una destul de complexă și în strânsă legătură și asta înseamnă că consiliile locale nu prea au spațiu de manevră și până se adoptă o legislație națională și legislație europeană, în funcție de jurisprudența curților europene de justiție, asta înseamnă că cei răspunzători de acordarea contractelor publice se confruntă cu niște probleme la care legiuitorii inițial nu s-au gândit. Spre exemplu, din uh, punctul de vedere al planificării urbane și uh, vânzările de terenuri nu erau incluse în achizițiile publice la început, dar acum terenurile sunt vândute cu un scop definit în avans. Spre exemplu, uneori terenurile sunt uh, vândute pentru construirea unor, companii, unor clădiri pentru companiile uh, IT și uneori acest lucru se consideră valoare adăugată și uneori intră în procedura de uh, achiziții publice și există în momentul de față un um, caz în fața Curții Europene de Justiție și sperăm că în urma sentinței vom beneficia de mai multă claritate în aceste domenii care nu erau inițial acoperite de lege. Deci a fost destul de dificil pentru că este un domeniu destul de larg în care se aplică aceste reguli și flexibilitatea pe care am avut-o nu a fost suficientă întotdeauna. Am solicitat Comisiei să analizeze în mare detaliu acest raport și să ne spună exact care este direcția pe care vor să o adopte, vor să consulte toate părțile uh, interesate și să adopte uh, întreaga structură. Noi considerăm că nu am făcut dreptate tuturor uh, domeniilor în, uh, în acest raport. Știm că este o relație destul de competitivă în uh, industria construcțiilor între companiile europene și cele non-europene de construcții care sunt eligibile pentru subvenții naționale și acesta e un domeniu pe care nu ar trebui să-l uh, analizez deloc, dar există un raport în legătură cu asta și este relevant pentru contextul în care trebuie să discutăm acest raport. Deci încerc să ofer uh, certitudine juridică pentru că acest lucru este esențial și încerc să mă asigur că atunci când se acordă contracte pentru achiziții publice se ia în calcul calitatea uh, ofertei și nu întotdeauna numai prețul. Și cred că trebuie să avem o certitudine juridică că nu ne bazăm doar pe prețurile cele mai joase în acordarea contractelor publice, pentru că și calitatea ofertei poate fi uh, evaluată și pe, alt, pe baza altor elemente. Și sper că Comisia ne va susține în continuare în această abordare. Sper că Comisia ne va acorda uh, sub sprijinul de care avem nevoie și uh, Direcția Generală pentru Piețe ne-a uh, oferit o orientare foarte bună pentru că ei sunt uh, organismul răspunzător pentru asta în uh, cadrul Uniunii și sper că vom colabora uh, pe viitor la fel de bine astfel încât să obținem o certitudine juridică mai mare pentru, atât pentru cei care oferă contracte, cât și pentru cei care le obțin. Am sugerat o bază de date care cred că ar fi utilă dar există și un aspect uh, al uh, criteriilor economice care poate lăsa loc interpretărilor și nu este un lucru pe care l-am, uh, l-am luat pripit. Este vorba despre o problemă care afectează multe state membre în care legislația actuală spune că poți să alegi fie cea mai ieftină ofertă, fie cea mai bună și trebuie să există criteriile uh, adecvate, inclusiv cele uh, economice și ecologice. Acest lucru s-a discutat în Germania în contextul discuțiilor prelungite legate de contractele de achiziții publice și evaluarea ofertelor în cadrul uh, legislației germane este diferită decât în uh, legislația europeană și nu uh, structura acestor două este diferită. Am avut și probleme de traducere, deci vă rog să dați dovadă de răbdare. Știu că există unul sau două lucruri în traducerea, în varianta limba franceză, care în care ar fi trebuit să scrie contracte publice, dar uh, au fost transformate în contracte public-private. Deci, uh, din păcate, uh, traducerea nu a fost verificată înainte de a fi transmisă, deci vă rog să încercați să faceți ceva pentru a îmbunătăți calitatea traducerii. Am reușit să modific versiunea în limba engleză, acolo unde era diferită față de cea germană și ar fi bine să lucrăm pe baza versiunii în limba engleză, Sper că am reușit să evit alte erori de traducere și înainte să concluzionez trebuie să vă spun că am uitat un lucru. Problema unui nou cadru juridic. Știu că Comisia a solicitat studii asupra uh, serviciilor uh, și concesionării, lucru pe care noi l-am sprijinit în uh, Parlament în trecut. Am avut nenumărate discuții și am ajuns la concluzia că nu este o idee bună în acest moment să ne asumăm uh, instrumente juridice noi, în special instrumente care să acopere doar o parte a acestui domeniu. Deci ar fi mai bine să avem o abordare mai cuprinzătoare și punctul meu de vedere este că ar trebui să studiem și să evaluăm tot tot domeniul cât mai cuprinzător pentru a vedea care sunt implicațiile la nivel național și la nivel comunitar. Și în 2 sau 3 ani am putea să ne așteptăm să avem niște propuneri legislative noi și am beneficiat de sprijin din uh, partea multor state membre și mulți au discutat despre acest lucru, încearcă să obțină o structură care să fie fezabilă și care să fie practică. Deci nu vor să avem instrumente legislative suplimentare în acest moment, pentru că asta ar duce la constrângeri suplimentare și ar prefera mai degrabă să mai aștepte un pic până când vom avea o imagine mai clară despre direcția în care trebuie să mergem. Deci serviciile și concesionările ar, fi, ar trebui să fie tratate în mod separat. Și asta în sine nu justifică necesitatea unei legislații europene um, cuprinzătoare, pentru că asta ar duce la distorsionarea ale pieței. Deci vă rog să nu recomandați legislație suplimentară, pentru că asta va fragmenta, practic, uh, cadrul juridic și mai mult decât este în acest moment și acest lucru este extrem de important, în special în momentele de criză pe care le traversăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Rule, pentru acest uh, raport extrem de cuprinzător. Știu că ați discutat cu toți raportorii din umbră, inclusiv cu mine, și cred că paginile deci, uh, practic, uh, paginile suplimentare v-au fost acordate de uh, președintele Comisiei, nu de secretariat, deci mulțumirile mi se cuvin mie. Avem multe puncte de discutat pe care le vom discuta în cursul ședinței și văd că și comisia a venit, avem o echipă puternică din partea comisiei. Bine ați venit! și voiam să o salut și pe doamna Vahen de la uh, Comisia pentru uh, Afaceri Regionale. Salutăm un nou membru al uh, Comisiei noastre care a, a luat locul domnului Banie și cum spuneam, acum uh, dau cuvântul raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Mai întâi avem, o avem pe doamna Gebhardt, domnul Engel, doamna Vaher, domnul Kreuzmann și eu și doamna Trantafilidis și apoi doamna Gebhardt. Deci dacă mai dorește cineva să intervină, și domnul Schwab, doamna Thun, doamna Vahen. Deci avem, cred, suficient timp pentru o discuție fructuoasă, dar voi sta cu ochii pe ceas astfel încât să ofer și Comisiei ocazia de a răspunde. Îi dau mai întâi cuvântul domnului Engel. Mulțumesc, domnule președinte. O să, o să încep prin a sublinia că în ceea ce vreau să subliniez uh, cantitatea și calitatea structurii acestui raport al uh, doamnei Rüle și mulțumesc pentru că este dispusă să facem un schimb de puncte de vedere și să colaborăm în mod eficient. În acest domeniu greu salut opțiunea raportoarei de a sublinia mai întâi de orice necesitatea de a spori certitudinea juridică într-un domeniu care, desigur, nu se pretează legislații sau reglementării totale, care atunci ar duce la o lipsă a contestării în justiție. Vor exista întotdeauna entități care se consideră afectate și vor să inițieze acțiuni în justiție, acest lucru însă nu ne împiedică să insistăm cât se poate de clar asupra necesității de a spori certitudinea uh, juridică care poate să existe formal și deci să ușurăm uh, Uh, sarcina celor care atribuie contractele și celor cărora li se atribuie contractele și e foarte bine că la nivel european trecem la elaborarea de linii directoare lesne de înțeles pentru cei care uh, au constrângeri în acest sens sau pentru cei care încearcă să acapareze acest domeniu. Uh, sunt lucruri greu de reglementat pe cale legislativă. Uh, cel mai bun uh, criteriu de uh, judecare, de atribuire a unui contract este valoarea economică. Și, desigur, de deseori contractul se acordă, se atribuie ofertei uh, uh, celei mai avantajoase din punct de vedere al prețului, cu prețul cel mai scăzut. Trebuie să avem un cadru performant care să favorizeze alegerea uh, ofertei care este cel, cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Salut cele spuse de președinte în legătură cu IMM-uri. Acest lucru se regăsește în raport, chiar dacă într-un raport de această dimensiune prezența este mai degrabă simbolică, însă să nu exagerăm. Uh, există acest grup reprezentat, grupul IMM aici, și deci se regăsește în textul doamnei Rule. În ceea ce privește concesiunile, concesionarea de servicii, sunt și eu de părere că la momentul de față nu e de dorit să trecem uh, din nou la un mare elan legislativ uh, pentru a eșua, așa cum s-a întâmplat în trecut, încercând să reglementăm acest domeniu. Atâta vreme cât nu există o denaturare evidentă a bunei funcționări a pieței interne, consider că acest uh, domeniu, acest sector, poate să rămână în situația în care se află, așa cum se află acum. Ceea ce nu împiedică faptul ca dacă Comisia și se pare că are asemenea tendințe, dacă are intenția de a ne oferi un text legislativ, o propunere de text legislativ în materie, trebuie să se aplece mai clar asupra obiectului reglementării. Asta am cerut-o noi și profesorul Rodriguez a cerut uh, o astfel de reglementare, însă nu a primit niciun răspuns deși erau chestiuni cât se poate de clar, de limpezi, formulate, se dorea a ști dacă se legiferează și dacă da, cum. Deci, la vremea, în momentul de față, nu s-a dat niciun răspuns la aceste întrebări. Pentru a încheia, domnule președinte, și aceasta este una uh, dintre sugestiile făcute de statul membru din care provin, se pare că un număr considerabil de actori uh, nu doresc uh, un volum mai mare de legislație. Și acest lucru se găsește în spiritul și, letera, uh, și litera raportului doamnei Riule. O mai mare certitudine juridică se poate realiza prin mai multe linii directoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Anion. Doamna Vaniu. Alors, je tiens tout... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportare pentru uh, munca depusă și pentru spiritul de cooperare care se regăsește în raport, uh, pentru că ea a ținut cont de opiniile exprimate de toți raportorii din umbra. Vă mulțumesc pentru amabilitatea <clears throat> pe care, de care ați dat dovadă cu noi toți împărtășesc sigur opiniile sale asupra uh, importanței certitudinii juridice. E o problemă care în ultimii ani uh, s a uh, dovedit uh, importanța nu numai din punct de vedere al autorităților uh, de reglementare, ci și din uh, punctul de vedere al beneficiarilor. Uneori uh, problemele sunt uh, contradictorii și uh, de foarte multe ori uh, Curtea Europeană de Justiție a ridicat aceste probleme mai ales în ceea ce privește parteneriatele public-private și concesionările, pentru că aici este nevoie de flexibilitate și sper că serviciile comisiei vor ține cont uh, chiar dacă pentru asta nu vor elabora legislație suplimentară, că trebuie să aducem uh, clarificări suplimentare privind regulile juridice care se aplică în domeniul concesiunilor. Sigur că suntem cu toții de acord la nivelul Parlamentului. Nu, uh, curtea are uh, rol de legiferare. Printre aceste puncte care au nevoie de clarificări se numără proiectele urbanistice și mai ales aspectele de ordin social și de mediu. În prezent trebuie să aducem uh, clarificări în aceste puncte pentru a evita uh, să apară din nou probleme sau noi probleme. Uh, clauzele sociale se referă la dreptul muncii în anumite țări, locurile de muncă pentru tineri și pentru categoriile defavorizate. Din punct de vedere al mediului, mă îngrijorează un uh, proiect care se află în pregătire, care pare să nu ia în uh, calcul posibilitatea introducerii unor criterii de mediu. Acesta trebuie să facă parte dintr-un model social și de mediu pe care l-am apărat în campania noastră electorală pentru alegerea în Parlamentul European și pe care trebuie să le apărăm în continuare pentru a da încredere în acest proiect european. Concurența loială nu înseamnă neapărat că vom alege cel mai scăzut preț, ci cel mai bun preț care să garanteze și un nivel adevărat de calitate. Și acesta este mesajul pe care Parlamentul trebuie să-l exprime în acest dosar, așa cum a spus foarte bine și doamna uh, Rule în raportul său. Uh, o ultimă remarcă, foarte pe scurt, împărtășesc uh, părerea raportoarei în ceea ce privește probleme de traducere la nivelul amendamentelor și asta mi se pare cel puțin jenant. Mulțumesc. Okay. Well, I will ask the, uh, secretariat. Am să rog secretariatul să se ocupe de această ultimă problemă, poate de niște exemple ne-ar fi utile. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu, doamne Rulă, pentru efortul depus uh, și pentru spiritul de cooperare de care a dat uh, dovadă în activitatea sa. Unii dintre colegi au vorbit despre alegerea celei mai ieftine oferte sau despre alegerea celei mai bune oferte. În Germania se practică acest lucru, dar e foarte important să analizăm competitivitatea în general și aici trebuie să acordăm operatorilor din domeniul privat o șansă reală de a obține contracte. În Germania, de exemplu, distanțele scurte din uh, transportul în comun sunt uh, concesionate de către autoritățile locale. De aceea este greu pentru operatorii privați să uh, vină cu oferte viabile. Sigur că sectorul public trebuie, pe de altă parte, să dovedească că este competitiv Însă, până la urmă, tot sectorul privat uh, reușește să aducă cele mai convenabile oferte și uh, îi sunt atribuite, în final, aceste contracte. Am uh, formulat și eu un amendament sau două pentru că cred că atunci când există contracte de atribuit, acestea trebuie să fie accesibile, trebuie să existe un uh, teren uh, un uh, domeniu de activitate egal pentru uh, toți competitorii. Asta ține de condițiile inițiale ale licitațiilor publice. Atunci când se atribuie contracte, cel puțin în Germania, este posibil să se atribuie contracte din domeniul public unei companii care are uh, o politică specială în sensul că oferă, de exemplu, de uh, lucru uh, persoanelor cu dizabilități. Trebuie să avem, deci, o abordare uh, globală și să uh, că, că ținem cont de toate aceste criterii și că facem contractele accesibile și companiilor private în aceeași măsură. Comisia a dorit să introducă anumite orientări aici și cred că uneori autoritățile locale simt, e adevărat că nu se bucură de suficient sprijin în luarea deciziei de atribuirea unui contract. E nevoie de aceste linii directoare pentru uh, interpretarea uh, criteriilor, tocmai pentru a uh, asigura corectitudinea atribuirii contractelor. Voi depune câteva amendamente în acest sens și sper că ele vor fi sprijinite. Mulțumim, domnule Croisman. Voi uh, uh lua și eu acum uh, cuvântul uh, în calitate de raportor din umbră. Uh, i-am mulțumit uh, deja doamnei Rură pentru abordarea sa. Vreau să încep uh, prin a spune uh, câteva remarci de ordin general privind achizițiile publice asupra cărora ar trebui să ne gândim uh, cu toții și poate le uh, includem și în raport. Atunci când uh, discut cu autoritățile publice, în multe cazuri, regimul achizițiilor publice european este privit ca uh, ceva uh, împovărător, birocratic și uh, sunt foarte puține beneficii observabile în uh, lucrul de zi cu zi. Iar asta este o problemă foarte serioasă, e una de percepție și cred că ar trebui să spunem Comisiei că trebuie să facem ceva în acest uh, sens. Am vorbit cu doamna Reding uh, ieri, ea a fost aici în calitate de uh, reprezentant al Comisiei și uh, în contextul strategiei pentru 2020, uh, uh, procesul de achiziții publice este un instrument crucial pentru a pentru realizarea unei reforme sociale și de mediu și uh, pentru încurajarea IMM-urilor. E clar că nu am uh, putut să comunicăm suficient de clar autorităților publice în ce sens uh, procesul de achiziții publice poate juca acest rol și asta poate pentru că lucrurile au devenit foarte complicate. Dacă autoritățile publice trebuie să se consulte mereu cu avocații de fiecare dată pentru a respecta uh, cadrul legislativ uh, impus la nivel european, atunci avem o problemă. Uh, asta i-am spus și la Meredic. Pe măsură ce crește numărul de contracte, crește și complexitatea problemelor, iar unele proceduri uh, ar trebui privită ca uh, fiind menite să ducă la un rezultat mai bun și nu doar să împovăreze procesul de decizie și de atribuire. Trebuie să existe un dialog între uh, client și uh, posibilul contractant pentru a vedea care sunt cerințele specifice ale contractului respectiv, astfel încât până la urmă să obținem o mai mare eficiență a folosirii banului public. Și nu trebuie să ne pierdem în acest dialog în amănunte de uh, natură juridică. Trebuie să promovăm un proces mai bun, mai simplu și mai eficient de achiziții uh, publice, pentru că aceasta este o, un, un instrument de politici publice. Acestea au fost uh, câteva remarci de ordin uh, general. Uh, și cred că uh, problema ține și de autoritățile naționale, uh, autoritățile locale din statele membre, care nu întotdeauna uh, se ocupă de acest proces așa cum ar trebui. De asemenea, sunt pentru implicarea în achiziții publice a IMM-urilor, pentru că acestea ar trebui să vadă în procesul de achiziții publice o șansă care le oferă accesul prin intermediul internetului, la o bază de date uriașă de contracte deja aprobate. Ei pot uh, căuta tipul de contract pe care îl doresc și pentru uh, IMM-uri aceasta ar trebui să fie o șansă foarte uh, importantă. Multe imm însă nu privesc lucrurile așa, pentru că pentru a se uh, califica pentru a intra în licitație, în multe țări trebuie să treacă prin proceduri foarte complicate din punct de vedere birocratic pentru a intra pe lista celor care licitează pentru un contract. Iar uneori uh, IMM-urile consideră acest proces prea complicat și nu uh, pot de asemenea să susțină uh, anumite uh, activități care trebuie subcontractate. Este și aceasta o problemă pe care trebuie să ne concentrăm. Unii dintre colegii noștri au susținut un fel de prag minim uh, pentru IMM-uri. Mie mi se pare că uh, astfel respingem această problemă. Trebuie întâi să vedem care sunt obstacolele în calea IMM-urilor și cum putem face ca aceste contracte de achiziții publice să uh, își atingă potențialul de uh, venit și pentru aceste IMM-uri. Și uh, vreau să-mi exprim uh, uh entuziasmul în legătură cu un aspect uh, deja menționat aici. Uh, doamna Rur a spus la început că ar că aspectele legate de achiziții publice au fost acoperite destul de amplu într-un raport pe care l-am semnat în urmă cu câțiva ani. Poate că ar trebui să revenim și să formulăm o serie de recomandări pe care să le promovăm. Știu că Comisia deja se ocupă de anumite recomandări dintre acestea. Și vreau să mai spun că sprijin uh, punctul de vedere conform căreia structurile necesare pentru uh, a permite uh, firmelor să, și, și celor care atribuie contracte și celor care le sunt atribuite să se comporte într-o manieră mai inovativă sunt discutate aici la Bruxelles E foarte interesant că uh, Digi Enterprise este implicat acum în această problemă, deci avem trei servicii ale Comisiei care se ocupă de acest lucru și cred că um, chestiunile pot fi promovate mai activ pentru a schimba, a face schimbările necesare în comportamentul autorităților publice și a încuraja IMM-urile să uh, se implice mai mult, pentru că până la urmă lucrurile sunt în beneficiul uh, tuturor toată lumea are de câștigat. Uh, economia este stimulată prin, interve- prin intermediul uh, metodelor inovative de afaceri. Mm, sigur că nu uh, va face nu va constitui punctul central al raportului această idee, dar vreau să fie menționată aici strategia pentru anul 2020 și sper că veți, uh, veți întări această idee în raportul dumneavoastră, în următoarea variantă. Asta ar fi uh, contribuția mea ca raportor din umbră. Acum revin uh, la calitatea mea de președinte și uh, dau cuvântul domnului uh, Filitis. Da, vă mulțumesc, aș vrea să îi mulțumesc și eu, doamne Rură, pentru abordarea foarte cuprinzătoare. Am uh, discutat cu dânsa proiectul și cred că ne vom mai întâlni pentru a intra în anumite detalii. Acum vreau să vorbesc despre câteva puncte menționate în raport. Ideea de bază este că Trebuie să rezolvăm problemele din uh, procesul de achiziții publice și trebuie să clarificăm uh, legislația europeană în acest domeniu, astfel încât în cazurile în care uh, anumite prevederi au fost examinate de Curtea Europeană de Justiție, Comisia trebuie să se coordoneze cu organismele de atribuire a contractelor, a contractelor pentru a se asigura că procedurile sunt uh, respectate. Pe de altă parte, în ceea ce privește aspectele, criteriile sociale și de mediu, trebuie să avem grijă ca acestea să capete ponderea meritată în atribuirea contractelor, pentru că lipsa de claritate în acest uh, domeniu a lăsat impresia că deși se caută contracte uh, de uh, calitate, până la urmă se revine la criteriul uh, celui mai mic preț. Aici nu e vorba doar de responsabilizare socială, ci și de măsuri concrete care să țină cont de criteriile de mediu. IMM-urile trebuie încurajate să ia parte la activitatea pe piață în domeniul achizițiilor publice, pentru că există foarte multe uh, șanse de încheiere a unor contracte. Pe de altă parte, sigur că aceste uh, contracte trebuie să devină mai accesibile pentru IMM-uri, <clears throat> dar în același timp, cred că ar trebui să uh, avem un limbaj un pic mai uh, dur pentru ca autoritățile uh, publice naționale să înțeleagă că este nevoie să ia în considerare criteriile sociale și de mediu. Da, mulțumesc că acum uh, am șapte vorbitori înscriși la cuvânt. Mai avem cam jumătate de oră la dispoziție și trebuie să-i dăm și doamnei Rur uh, posibilitatea să răspundă, de aceea vă rog să fiți conciși. Dau cuvântul uh, <clears throat> domnului uh, <clears throat> nu, uh, domnul uh, Dan, uh, secretarul nostru, va, va atrage atenția asupra cronometrului. Dau cuvântul acum doamnei Hanslick. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De la bun început vreau sau, să o felicit în mod călduros pe doamna raportor care ne-a enumerat uh, provocările care sunt legate de parteneriatul public-privat, PPP, pe piața internă. Am citit raportul și sunt de acord cu ceea ce a spus de la bun început. Nu există o suficientă coordonare cu Comisia Europeană atunci când este vorba de diferite aspecte ale uh, achizițiilor publice. Lucrând la acest aviz, m-am referit în special la aspectele internaționale ale achizițiilor publice. Și aici, uh, în acest domeniu, nu avem uh, coerența și uh, consecvența la nivelul direcțiilor generale și, pe de altă parte, acordurile internaționale semnate de Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice. Acest lucru se referă mai ales la accesul companiilor uh, comunitare, mai ales uh, IMM-uri care au fost menționate de atâtea ori astăzi și accesul acestora la terțe țări și uh, invers, accesul uh, companiilor din uh, terțe țări uh, pe piața noastră. Deseori avem această uh, problemă firme uh, comunitare se plâng de faptul că terțele țări își protejează propria piață și se asigură că piețele lor sunt închise companiilor noastre atunci când e vorba de achizițiile publice. Cred că este păcat, pentru că, de regulă, uh, firmele din terțe țări au un acces mai ușor uh, la achizițiile publice de pe teritoriul Uniunii. De aceea cred că trebuie să zăbovim mai mult asupra acestui aspect și asta trebuie să facă și Comisia Europeană. Acest lucru este necesar atunci când este vorba de buna funcționare uh, a întreprinderilor europene. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înțeleg că uh, lucrați în Comisia uh, privind comerțul internațional atunci când e vorba de acest aviz, doamna Gebhardt. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei Rule pentru uh, acest proiect excelent este foarte cuprinzător. Aș vrea să mă acces asupra a trei aspecte care au fost deja menționate, însă aș vrea să mă refer și eu la ele și să adaug câte ceva. În primul rând, în legătură cu tratatul de la Lisabona, avem un nou, avem legislație primară nouă, așa încât uh, lucru, acest lucru este important pentru consiliile locale, pentru că trebuie să ne gândim mai mult la chestiuni legate de achizițiile publice. Al doilea aspect se referă la urbanism. Este un aspect important. Consiliile municipale uh, vor să uh, își uh, facă planificarea urbanistică și vor să facă acest uh, lucru împreună cu cetățenii. Așadar, este important să se arate cât se poate de clar că există o oarecare flexibilitate pentru a realiza acest lucru. Nu e vorba numai uh, despre întreprinderi și despre afaceri, este și uh, este vorba și de locuințele oamenilor și de spațiile publice. Apoi, ultimul uh, comentariu se referă la directivele uh, privind uh, achizițiile publice. La ultima revizuire am fost raportor din umbră mm, din partea grupului meu și mi-amintesc discuțiile pe care le-am purtat. Una dintre chestiunile discutate a fost conceptul următor. Dacă oferta cea mai ieftină sau cea mai rezonabilă ar trebui să primească contractul și s-a folosit termenul reasonable, reasonable rezonabil pentru că s-a uh, spus că nu e vorba numai despre costul uh, produsului sau serviciului uh, cu pricina atunci când se atribuie contractul. Așa cum stau lucrurile acum, este posibil ca autoritățile de adjudecare să se gândească la factori de ordin social sau de mediu, ceea ce este important. Uh, acest lucru va face posibile lucrurile. De multe ori există diferite departamente uh, ale Comisiei implicate și uneori este raportul Comisia Europeană și statele membre. Trebuie să știm care sunt criteriile folosite și uh, cât de largă trebuie să fie plasa pe care o întindem. Domnule Croțman, ați vorbit despre linile directoare pe care trebuie să le elaboreze Comisia. Cred că acest lucru este periculos, pentru că, din experiența pe care o am, aceasta merge într-o direcție destul de limitată, de îngustă. Noi, ca și Parlament, am spus-o întotdeauna. Aceasta trebuie să fie o trebuie să fie un instrument pentru urbaniști, pentru a își duce mai departe propriile idei în legătură cu planificarea urbanistică a orașului cu pricina și nu trebuie să fim atât de înguși și de limitanți, cum se sugerează. Mulțumesc! Mulțumesc uh, Uh, ceea ce au făcut. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru ceea ce au făcut la raportul doamnei Rile. Nu cred că am versiunea finală a acestuia. Multe dintre aspectele care sunt abordate în uh, acest uh, raport nu-și vor găsi o soluție rapidă pe cât ne-am dorit eu dacă un uh, contract este atribuit și se ajunge în instanță, nu o să fim niciodată să, gata să ne pregătim pentru modul în care va interpreta uh, instanța de drept speța în cauză. Dar există situații în care nu putem să avem o perspectivă clară a problemei, pentru că dacă luăm un caz individual și îl privim la uh, nivel uh, european, atunci sunt uh, chestiuni specifice și așa cum s-a spus, cred că este mai bine să ne axăm pe ceea ce este mai rațional și nu neapărat să luăm în discuție prețul cel mai scăzut al ofertei dacă vedem cum arată dreptul comunitar, trebuie să prevedem acest lucru în legislația noastră. Apoi, s-a discutat despre concesionări și am spus-o de mai multe ori. Dacă Comisia dorește să adopte măsuri suplimentare, atunci trebuie să clarifice acest lucru și să ne dea o linie clară a ceea ce urmează să facă. Da, dacă se dorește o extindere a definiției uh, concesionării uh, prin lege, astfel încât să faciliteze uh, sarcina urbaniștilor și a consiliilor municipale, nu putem decât să salutăm acest lucru și uh, să îl susținem. Mulțumesc foarte mult. Doamna Tâni uh, urmează. Mulțumesc. O să mă refer la uh, concesionări, așa cum sunt abordate în acest uh, raport excelent. Nu trebuie să împovărăm administrațiile locale cu noi proceduri birocratice. Și pentru că administrațiile locale să fie mai flexibile, nu trebuie să abordăm concesionările așa cum facem cu achizițiile uh, achizițiile publice. În primul rând, ar fi bine să dăm o definiție a concesionării și apoi trebuie să vedem care este povara inutilă, povara administrativă uh, legată de achizițiile publice. De aceea avem dispoziții să deschidem piața, să ne asigurăm că cel mai bun ofertant și cel mai bun agent economic primește uh, contractul, este atribuit contractul în, uh, spre binele cetățenilor. Răspunsul este nu să fragmentăm sau să închidem piața, ci să dăm o mai bună definire a uh, concesionării. Pentru că dacă excludem uh, concesiunile, atunci nu deschidem piața. Mulțumesc. Doamna Mahaien. În primul rând, doresc să-i mulțumesc doamnei Rule în Comisia Regională am lucrat foarte bine cu doamna Riule. În calitate de raportor din umbră, mă refer la acest cam, raport uh, din partea Comisiei Regii. S-au spus multe lucruri. E nevoie de mai multă transparență, de mai multă claritate. Nu avem nevoie de un nou cadru juridic. De fapt, a existat o poziție clară în Comisia Regii. Trebuie să subliniez cât se poate de clar că poate dintre... ar putea să fie date o serie de linii directoare sau îndrumare uh, urbaniștilor IMM-urile au uh, probleme cu astfel de contracte și, de asemenea, la control bugetar s-a discutat despre fondurile europene care nu au fost alocate în mod corect uneori. Și aceasta s-a întâmplat din cauza unor greșeli procedurale care ar fi putut evitate dacă ar fi existat un grad mai mare de transparență și de claritate în procesul de achiziții publice. Cred că antevorbitorul meu a spus că nu avem nevoie de un nou uh, cadru juridic, dar avem uh, nevoie de uh, o claritate în ceea ce privește relația uh, și direcțiile generale. Și cum se face această coordonare? Aceasta ar putea să ajute pe urbaniști și organismele de urbanism să lucreze în condiții de mai mare transparență. Și de asemenea, asta ar ajuta și IMM-urile, pentru că uh, mulți uh, ofertanți uh, sunt IMM-uri, de fapt. Poate că nu marile firme de construcție, dar sunt multe IMM-uri care întâmpină dificultăți în ceea ce privește achizițiile publice. Mulțumesc pentru contribuția din partea Comisiei Regii, doamna Turner. Poate că nu vă surprinde faptul că sunt foarte mulțumită de acest uh, raport, uh, care nu este făcut de un, un coleg din grupul meu, dar vreau să-i mulțumesc pentru acest uh, raport. Sunt întru totul de acord cu necesitatea de a elimina birocrația, care este o mare sursă de frustrare mai ales uh, pentru autoritățile locale, care unor s-au cam săturat de birocrația comunitară. Pentru că uh, ele trebuie să uh, promoveze cauza uh, Uniunii Europene și totuși se descurcă ele însele cu greu în această junglă uh, a legislației. Uh, lipsa de claritate este o mare problemă, mai ales atunci când este vorba de urbanism. În cele, două cele mai mari două orașe din Danemarca s-a hotărât uh, includerea unei clauze sociale atunci când este vorba de achizițiile publice și cred că este o, o clauză corectă. Dar guvernul uh, danez are impresia că această clauză contravine dispozițiilor din uh, domeniul achizițiilor publice. Deci se ajunge la un conflict când e vorba de interpretarea dispozițiilor comunitare. Trebuie să ajungem la Curtea de Justiție, Curtea Europeană de Justiție pentru a clarifica acest lucru acest lucru a fost exploatat din punct de vedere politic atunci când uh, partidele politice din Danemarca au luptat unele împotriva altora și asta a fost o sursă de frustrare. În acest moment de criză, achizițiile publice pot să fie un motor al economiei și pot să ducă la realizarea unei economii mai bine integrate. Considerăm că este o ocazie minunată și pentru comunitatea noastră considerăm că este un raport cheie. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, doamna Roitova. Are acum cuvântul. Mulțumesc, doam, domnule președinte. Am uh, observat care este problema. E vorba de a problema uh, cartelurilor naționale și multinaționale. Trebuie să vedem cum funcționează lucrurile în practic. Poate că în practică nu peste tot, dar totuși. Trebuie să avem în vedere și să milităm pentru dispoziții mai clare. Dar dacă vrem ceva nou, poate e bine să avem o supraveghere publică. Atunci când vorbim despre achizițiile publice care beneficiază de susținerea Uniunii Europene, atunci Comisia Europeană trebuie să compare Uh, rezultatele licitațiilor uh, să vadă uh, care este și structura acționariatului la aceste firme. Dacă se publică astfel de liste, poate că sistemul ar deveni mai transparent. Un al doilea indicator ar constitui diferența dintre prețul contractului atribuit și prețul care rezultă. Dacă diferența este mai mare de 5 sau 10%, acest lucru trebuie evidențiat, pentru că se întâmplă deseori că cineva câștigă pe baza unei oferte cu un cost scăzut, dar există atât de multe costuri ascunse înglobate, încât până la urmă contractul este mai scump decât al uh, contracandidaților. Și toate acestea sunt confinanțate din bani comunitari. Sigur că acest lucru trebuie evidențiat pentru că banii comunitari sunt uh, uh, implicați. Apoi, al treilea, prețul pentru uh, oferte uh, comparabile. Uh, de ce există prețuri diferite pentru uh, construcția unui uh, kilometru de autostradă? Uh, dacă există diferență nu de 5%, ci de 200%, poate că e ceva ascuns în spatele acestui fapt. Unii uh, vor uh, să uh, ne ducă cu zăhărelul în unele țări și uh, să ne facă să nu vedem anumite lucruri. Uh, domnul Uh, pentru că ați fost așa de disciplinat, o să vă dau un uh, minut înainte de a da timp Comisiei să reacționeze. Foarte pe scurt, uh, vă felicit pentru raportul excelent și uh, discuția uh, achizițiilor publice și uh, parteneriate uh, public-private. În ceea ce privește concesionările, acestea sunt lăsate în afara achizițiilor publice. Uh, doresc să susțin ceea ce a spus Ruja Atun în legătură cu definiția concesionărilor, dar uh, nu numai aceasta, ci mergând mai departe, când e vorba de aplicarea principiilor generale ale dreptului comunitar, avem probleme mari. Când uh, e vorba de aplicarea interdicției, uh, discriminării și când vorbim despre transparență, există atât de multă confuzie. E bine, în acest raport trebuie să solicităm un grad mai mare de claritate și în acest domeniu. Domnul Vitne Ă, este cel care va reprezenta Comisia și doamna Ciscovska. Deci fiecare dintre cei doi reprezentanți ai Comisiei are câte două minute la dispoziție, după care doamna Rüle va rezuma cele spuse. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint în ceea ce privește rapoartele și comentariile pe care le-am ascultat astăzi. Cred că există foarte multe idei pe care le împărtășim și noi în ceea ce privește potențialul uh, pentru uh, achizițiilor publice pentru cheltuirea mai responsabilă a banilor și potențialul de a dezvolta alte uh, țeluri ca cel de mediu sau social, dar întrebarea este cum putem reuși să facem asta. Bineînțeles, știm că avem multe probleme, întrebarea fiind cum le rezolvăm. Credem că cea mai bună soluție în acest moment este să avem o autoritate de evaluare a regulilor pe care le avem la nivel european, dincolo de ceea ce se întâmplă la nivel național și suntem de acord că în ceea ce privește sprijin pentru alte politici trebuie să ne asigurăm că Comisia vorbește cu o singură voce uh, deci nu uh, avem prea multe inițiative în același timp care să fie și divergente. Deci am citit raportul și considerăm că ar trebui să fie foarte clar că, pe de o parte, există acest potențial și există o notă pozitivă legată de raport și, pe de altă parte, trebuie să fim un pic mai deschiși. Bineînțeles, poate să existe critică, dar întrebarea este la final cum va răspunde Comisia. În momentul de față, raportul pare să fie destul de negativ în ceea ce privește politicile publice și în ceea ce privește evaluarea pe care vor să o facă acum. Deci cred că e interesul nostru să spunem că această politică este extrem de importantă și că este important să avem această evaluare și că vom încerca să avem un instrument juridic cât mai inteligent la nivel european. Deci aș pleda pentru o mai mare deschidere în raportul dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Circovska. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să adaug și eu câteva cuvinte în ceea ce privește subiectul uh, concesionării de servicii. Pentru a clarifica situația din acest moment, Comisia analiza cu mare atenție nu doar cadrul legislativ din statele membre, ci și situațiile concrete din teren și nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește clarificările de care avem nevoie în această privință. Suntem deschiși oricăror discuții, dar subliniez că noi considerăm că e cazul să luăm măsuri. Există probleme care trebuie să fie rezolvate și trebuie doar să găsim cea mai bună soluție există o lipsă de transparență foarte gravă, nu există un tratament egal pentru uh, agenții economici din diversele state membre, deci nu există un punct comun de plecare, ceea ce înseamnă că avem un uh, nivel limitat de concurență și piețele sunt aproape închise complet pentru uh, operatorii naționali și uh, vă atrag atenția asupra faptului că aceste concesionări uh, uh, au o importanță crescândă și Comisia dorește să garanteze cea mai rezonabilă și durabilă soluție de a uh, desfășura această activitate economică. Soluțiile vor fi discutate pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Știu că veți uh, observa activitatea noastră cu mare atenție și ne asumăm și observațiile pe care le-ați făcut. După cum am spus în uh, discursul meu introductiv, cred că trebuie să promovăm aceste beneficii ale achizițiilor publice. Apoi, îi voi da cuvântul doamnei Rüle pentru a concluziona, dar chiar înainte de a face asta, calendarul propus, și sper să-mi confirmați, este că avem uh, termenul limit uh, de punere a amendamentelor pe 25 martie, se vor discuta pe 27 aprilie și pe 28 aprilie uh, vom avea votul în comisie și în mai vom uh, merge la vot în plenară. Dacă sunteți de acord uh, cu calendarul, vă dau cuvântul acum să îmi spuneți și ultimele concluzii în ceea ce privește această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere și au venit cu sugestii și idei. Salut uh, informațiile pe care le-am primit de la diversele grupuri. V-am explicat deja că mi-am clarificat structura raportului și veți primi o altă copie. Am introdus și câteva titluri și subtitluri pentru a clarifica structura și pentru a identifica mai clar criteriile de politici de mediu și uh, de responsabilitate socială, am introdus și o secție suplimentară în ceea ce privește subcontractarea și IMM-urile. Deci aceste puncte sunt acoperite de raport. Cred că v-am spus uh, de la bun început care sunt obiectivele generale și uh, poate noi avem o abordare diferită față de comisie și nu este un, o critică la adresa Comisiei, ci mai degrabă o privire critică în uh, modul în care putem să avem o reglementare mai bună. Uh, pentru că aceasta este aplicată diferit la diversele sta- în diversele state membre. Există nenumărate legi europene, există nenumărate decizii ale Curții Europene de Justiție și ale instanțelor naționale, drept pentru care cadrul juridic pe baza căruia funcționează firmele din diversele state membre este extrem de complicat și diferit și este extrem de dificil pentru IMM-uri și nu cred că o nouă legislație ne va da mai multă flexibilitate ci consolidarea și clarificarea legislației existente este cea care ne va da mai multă claritate și flexibilitate și acordarea de asistență acolo unde este cazul. Deci mai puține legi, dar mai mult sprijin și mai multă asistență acordată IMM-urilor. Și cred că așa ajungem mai departe în conformitate cu aceste linii directoare, așa cum am discutat în, în Parlament, uh, dacă introducem și uh, liniile directoare sociale și economice, cred că uh, vom înregistra progrese majore în ceea ce privește transparența și tocmai asta am spus și eu în raport. Deci Parlamentul se așteaptă să avem toate documentele care sunt transmise către statele membre, dar acest lucru nu se întâmplă nici acum. Deci eu am câteva documente din partea Comisiei și nu există justificare pentru acest lucru. Uh, Revin la concesionarea de servicii. Acesta este definită în ambele directive și excepțiile sunt de asemenea definite. Aș putea să vă transmit o copie a definițiilor dacă o doriți pentru că e oricum citată în uh, raportul meu și este o definiție care a fost susținută de uh, Curtea Europeană de Justiție. Dar acestea fiind spuse, există în continuare niște domenii, uh, niște zone mai gri în ceea ce privește implementarea nediscriminării și transparența, dar încă o dată nu cred că avem nevoie de instrumente juridice suplimentare, avem nevoie de clarificare și de asistență de sprijin din partea Comisiei. În ceea ce privește problema distorsionării pieței, aș dori să am dovezi în acest sens, pentru că statele membre mi-au spus exact pe dos și la fel și industria. Deci nimeni din uh, industrie nu mi-a spus că există aceste uh, distorsionări ale pieței, nici măcar autoritățile locale. Deci nimeni nu crede că ar trebui să luăm măsuri juridice suplimentare și de aceea consider că acesta este un motiv suficient ca Parlamentul să adopte poziția pe care o are în acest moment. Și aș dori să mai spun și că ne interesează foarte mult să avem Uh, o imagine mai cuprinzătoare a liniilor directoare, să vedem unde trebuie să fie modificate. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Cred că am avut 13 contribuții astăzi, ceea ce a fost extrem de util și ceea ce demonstrează nivelul de interes față de acest subiect. Cred că acest raport uh, va avea o contribuție importantă la concentrarea atenției asupra acestui domeniu important. Deci vă mulțumesc foarte mult. Deci ați fost de acord și cu calendarul, așa încât putem trece acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Avem 20 de minute la dispoziție pentru a începe să discutăm despre un nou aviz legat de uh, îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în uh, Europa, ceea ce este o comunicare din partea Comisiei am ales să avem și noi un aviz uh, în acest uh, domeniu, domeniu pe bună dreptate. Domnul Fox va redacta raportul și uh, ne va împărtăși câteva dintre ideile domniei sale. La avem pe domnul Juva, doamna Westphal și domnul Bușoi, cred că dorește să vorbească în numele domnului Lyon. Doamna Savin nu este. Deci vom vedea dacă cineva de la Vers dorește să contribuie. Așa încât o să-i rog uh, pe cei care pleacă să o facă în liniște și voi da cuvântul domnului Fox pentru a ne spune care este părerea sa despre acest aviz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cei care au văzut domn, uh, raportul domnului Buve uh, și-au dat seama că este foarte larg, foarte extins și intenția mea este să concentrăm un pic acest aviz asupra aspectelor de protecția de piața internă și protecția consumatorului și să încercăm să fim un pic mai, uh, mai concentrați decât a reușit domnul Bover. Comisia, în documentul său, a propus 10 recomandări de politici și șapte dintre ele cred că sunt extrem de relevante pentru comisia noastră. Eliminarea practicilor contractuale incorrecte în uh, lanțul de aprovizionare, propunerile de a îmbunătăți transparența uh, pieței de bunuri agricole, introducerea de instrumente de monitorizare europene în colaborare cu institutele naționale de statistice, uh, o recomandare ca uh, toate statele membre să aibă servicii de comparare a prețurilor uh, la alimente, o evaluare de impact pentru a vedea care sunt constrângerile la nivel teritorial și uh, care contrazic principiile pieței interne, adoptarea principiilor legate de etichetare și o revizuire a standardelor de mediu care pot să împiedice armonizarea implementării standardelor de siguranță alimentară la nivel european și comerțul transfrontalier. Deci există câteva opinii pe care le putem uh, rezolva în acest aviz și trebuie să ne concentrăm asupra problemelor legate de piața internă și de uh, protecția consumatorului. În ceea ce privește consumatorul, trebuie să asigurăm disponibilitatea produselor uh, de bună calitate la prețuri uh, corecte. Lipsa transparenței înseamnă că este dificil să evaluăm uh, valoarea adăugată care se adaugă în diversele etape ale lanțului. Cred că scopul nostru ar trebui să fie să informăm cât mai bine consumatorii și, în și un instrument de monitorizare a prețurilor ar fi util în acest sens. În ceea ce privește piața internă, este foarte clar că există inegalități în puterea de negociere între diversi actori implicați în lanțul de aprovizionare, ceea ce duce la o afectare a concurenței. Eu cred că piețele libere funcționează, alocă resurse în mod eficient și produc produse de bună calitate și uh, la prețuri rezonabile pentru uh, consumatori. Dar uh, ca o piață liberă să funcționeze bine, are nevoie de transparență și de uh, lipsa uh, abuzului pe piață din partea actorilor importanți. Deci, fără a verifica uh, aceste relații, nu vom putea să protejăm actorii mai mici de abuzul poziției dominante din partea companiilor mari. Uh, deci există în continuare niște practici incorrecte între actorii implicați și Comisia a, a sugerat niște acorduri voluntare și în unele state membre s-a testat deja această abordare. În Regatul Unit am introdus un cod legislativ dar acesta încă nu a fost testat și cred că o evaluare completă a schemelor existente deja în statele membre ar fi extrem de utilă și uh, salut recomandarea Comisiei de a împărtăși bunele practici. Deci există nenumărate aspecte care trebuie să fie luate în calcul. Voi colabora strâns cu raportorii din umbră și, cel mai important, sper că ne putem concentra asupra uh, Uh, aspectelor legate de piața internă și de protecția consumatorului și nu vom încerca să avem o sferă mult prea largă. Vă mulțumesc pentru o explicație foarte clară. Faptul că ați identificat 7 din 10 recomandări ca fiind relevante pentru noi uh, justifică faptul că avem un aviz și sunt convins că veți avea un uh, raport foarte bun. În primul rând, uh, domnul Juva din partea raportorilor din umbră. Écoutez, Monsieur le Président, euh, pour résumer ma... Mulțumesc, domnule președinte. Ca să rezum uh, poziția mea, lectura raportului uh, este foarte clarificatoare. Nu împărtășesc uh, poziția tocmai exprimată. Pentru că ce, care este miza? Haideți să ne amintim. În urmă cu câțiva ani, în anii 60, țările Uh, Uniunii, membre de atunci uh, decid să se <clears throat> um, asocieze suficiența, uh, independența alimentară a Europei este de 80%, ajungem câțiva ani mai târziu la 100% și încă după câțiva ani sistemul intră în derivă cu criza stocurilor de care ne <clears throat> amintim cu toții, scandalul de atunci și atunci mm, s-au inventat aceste mecanisme politice pentru a controla nivelul stocurilor. Astăzi avem o piață care produce suficiente alimente pentru Uniune și suntem de asemenea exportatori. Acest lucru este cheia și dacă subestimăm uh, importanța întrebării puse de domnul Buve, ne vom regăsi în uh, Uh, viitor în situația în care nu vom produce suficient. Și chiar dacă Uniunea Europeană a considerat uh, din punct de vedere istoric că autosuficiența alimentară nu este neapărat un cel pentru că ne putem sprijini și pe mecanisme comerciale. Această atitudine istorică a fost regretată odată cu creșterea prețurilor la materii prime din urmă cu câțiva ani. Asta este prima idee. În al doilea rând, domnul Bove pune uh, problemele reale, pentru că, și aici sunt de acord cu domnul Fox, problema este lipsa transparenței. Nu înțelegem de ce atunci când prețurile cresc la consumator, producătorii nu beneficiază imediat de această creștere, nu înțelegem de ce, în sens invers, sistemul nu funcționează, adică prețurile nu se repercutează, variația prețurilor nu se repercutează în mod corect s au dat vina pe diversi uh, factori, s-au inventat acei observatori naționali. În Franța, de exemplu, de exemplu există uh, un astfel uh, de observator pentru distribuitori. Au apărut însă actori noi pe piață care n-au fost identificați până atunci. 20 la sută dintre uh, uh, alimente sunt produse de către uh, organizații colective de tip industrial. Nu se știe încă cum funcționează încă filiera alimentară și atunci, înainte de a lua decizii, să încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Iată, domnule președinte, așa cum am spus uh, și la uh, început, sunt de acord cu tot ceea ce a scris domnul Bv și de aceea cred că trebuie să punem împreună întrebările corecte. Pentru că e vorba de viitorul uh, uh, nostru alimentar, de asigurarea resurselor necesare și uh, înțeleg că e vorba de probleme de piață internă, dar sunt și întrebări privind reglarea acestei piețe pe care trebuie să le punem. Domnul Vesval. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că salut acest spirit de cooperare între raportor și raportorii din umbră este un raport extrem de important pentru toți consumatorii din Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie de mai bună claritate pentru consumatori în ceea ce privește viitorul lanțului de aprovizionare cu alimente. Avem nevoie de o transparență mai mare între uh, piață și uh, determinarea prețurilor, spre exemplu. Există de asemenea o lipsă de echilibru între contractori, între părțile contractante în uh, sectorul agricol. Și cred că și acesta este un aspect care ar trebui discutat, pentru că astăzi fermierii nu mai sunt doar producători. Sunt de asemenea și comercianți. Și ei sunt implicați nu doar la începutul uh, lanțului, ci și în procesarea și distribuirea alimentelor și acesta este un aspect care ar trebui subliniat. Și mai este un punct pe care trebuie să-l discutăm și anume trimiterea la problema pe care o are Comisia. Atâta vreme cât nu există o dovadă a abuzului uh, în privința reglementărilor privind concurența, toate uh, contractele pot fi negociate astfel încât să nu fie uh, transparente și de aceea se, pot, se poate folosi și intimidarea. Deci ceea ce a spus Comisia până acum în legătură cu distrugerea concurenței este inutil pentru că nu există niște canale adecvate pentru înregistrarea plângerilor și atunci nu se poate determina ce e corect și ce nu. Deci avem uh, materiile prime, avem uh, materiile intermediare și avem și distribuitorii care au niște clauze, care li se impun niște clauze de confidențialitate și de aceea se ajunge la o distorsionare a concurenței și o lipsă de transparență și cred că acest lucru este extrem de important. Cred că trebuie să uh, inventăm niște instrumente care să ne permită uh, să avem probele necesare pentru a analiza cazurile de abuz acolo unde, au, uh, unde se întâmplă și cred că este important să ținem cont de asta. Trebuie să analizăm și uh, situație, problema derivatelor din produsele agricole. Pentru că foarte adesea acestea sunt uh, utilizate în mai multe scopuri fără discriminare și a, utilizarea lor ar trebui să fie reglementată pentru că există uh, pericole potențiale și tocmai aceste aspecte ar trebui să fie clarificate. Și tocmai de aceea mă bucur că raportorul colaborează atât de strâns cu raportorul din umbră. Cred că este o discuție extrem de interesantă și sper că vom clarifica toate aceste lucruri pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, domnul uh, Lano este la Comisia Agri pentru că uh, voturile au fost programate în același timp, dar am discutat cu el și vreau să subliniez trei puncte în numele său și în numele delegației noastre. În primul rând, uh, credem că există o necesitate de a întări puterea de negociere a cumpărătorilor organizațiile de producători trebuie să joace un rol în acest sens, trebuie să uh, vedem care sunt problemele și nu doar prin schimb de informații, care sunt problemele cu uh, distorsionarea pieței și să reanalizăm uh, politica de concurență. Nu sugerăm acum să facem o revizuire completă a acestei politici, dar credem că ar trebui să ne uităm la mici modificări care ar putea fi aduse pentru a întări puterea fermierilor. În al doilea rând, uh, Salutăm această uh, direcționare către o uh, mai mare transparență. Trebuie să ne asigurăm că aceste evaluări sunt realizate de un organism independent și nu neapărat de industrie. Și tocmai aici putem să punem întrebarea uh, ce rol ar putea să joace un instrument european de monitorizare a prețurilor. În al treilea rând, ar trebui să poate să ne gândim la un ombudsman care să supravegheze uh, prețurile. Uh, Regatul Unit a fost deja de acord cu asta. Poate ar trebui să ne gândim la o soluție similară la nivel european. Întrebarea fiind care sunt competențele pe care ar trebui să le aibă acest ombudsman. Uh, deci, cu toate acestea, suntem uh, încrezători că în urma dezbaterilor și a avizului care va fi realizat de domnul Fox, vom putea să întărim uh, poziția fermierilor și ne va ajuta și în cooperarea cu uh, Comisia Agri, care este comisia ce conduce acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bușoi. Da, domnule președinte, <clears throat> spune doamna Rură, vreau să mulțumesc și eu domnului Fox. Uh, s-au uh, exprimat uh, puncte de vedere foarte interesante și <clears throat> vom avea un aviz foarte bogat. Aș vrea să mai vorbesc despre nevoia de transparență în domeniul subvențiilor agricole, pentru că în unele țări, precum Germania, subvențiile ajung la companiile producătoare de alimente ceea ce ar putea însemna o distorsionare a pieței, pentru că aceste subvenții trebuie să ajungă de fapt la fermieri. În altă ordine de idei, cum spunea și domnul Bușoi, e vorba de concentrările de piață, am să le spun carteluri și acestea au nevoie de o legiferare. Cred că nu s-a făcut destul ca să ne asigurăm la nivel european că nu se uh, realizează un uh, nivel prea înalt de concentrare la nivelul detailiștilor. Mm, această uh, legislație anticartel trebuie aplicată atunci când este vorba, de exemplu, de mm, asocieri ale uh, producătorilor de lapte care uh, forțează obținerea unor uh, contracte mai avantajoase. Uh, a unor prețuri mai mari. Credem însă că această legislație anticartel e puțin uh, îngustă și că nu uh, ține cont de toate posibilitățile care pot uh, apărea pe piață. Mulțumesc. Uh, rămânem fără timp. Uh, domnul Ondero de la Comisie este alături de noi și poate că dorește să facă câteva remarci concise. Vă dau acum uh, cuvântul dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Numele meu e Luigi Londero, lucrez la Comisia Europeană în uh, Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Am fost uh, însărcinat cu <clears throat> pregătirea alături de alți opt directori generali cu pregătirea uh, unor uh, reglementări pentru eficientizarea lanțului alimentar. Am avut o discuție ieri la Comisia Agri pe documentul de lucru uh, pregătirea domnului Buve. Este un document foarte interesant și ambițios care probabil că se va transforma într-un raport foarte ambițios. Cum spuneam, ieri la comisie am ajuns la concluzia că există o listă întreagă de <clears throat> probleme. Am uh, subliniat câteva puncte slabe ale comunicării și am mers poate puțin mai departe. Comunicarea era o urmare a activității comisiei în ceea ce privește analiza funcționării pieței în 2007-2008 din punct de vedere al prețurilor deci Comisia <clears throat> a subliniat două aspecte, și anume uh, distribuția uh, plus valorii și au uh, formulat câteva recomandări care merg mai departe decât ceea ce a semnalat domnul Buve. Va reprezenta un bun punct de pornire pentru discuțiile ulterioare. În ceea ce privește acest uh, comitet, uh, m-am uh, întâlnit ieri cu domnul Fox și am discutat câte ceva despre acest raport, felul în care vom colabora. Vă vom pune la dispoziție comentariile comisiei în legătură cu câteva aspecte punctuale și vom uh, reveni în fața acestei comisii uh, oricând va fi nevoie. Mulțumim foarte mult. Uh, domnule Fox, doriți acum să rezumați? Aș propune însă înainte un calendar pentru a vedea dacă acceptați transmiteți dosarul până pe 8 aprilie la traducere, apoi îl vom lua în discuție în detaliu pe 27-28 aprilie. Trebuie să ne asigurăm că există destul timp. 10 mai terminul pentru depunerea amendamentelor, 2 iunie discutarea lor și votul pe 3 iunie. Iar Comisia va vota pe 28 iunie, astfel încât aveți destul timp să negociați cu uh, ei Aș vrea să luați legătura cu uh, dânsi și să ne spuneți dacă acest calendar vă este uh, acceptabil. Da, e acceptabil. N-am să repet uh, ceea ce au spus acum colegii mei. Le mulțumesc pentru contribuții și abia aștept să lucrăm împreună pe acest proiect. Mulțumesc tuturor. Sesiunea de dimineață se încheie aici. Vă rog să reveniți cu punctualitate la ora 3, pentru că avem ca oaspete secretarul de stat uh, spaniol pentru uh, relația cu uh, Uniunea Europeană. Vom vorbi despre mai multe aspecte importante, precum strategia pentru 2020. Vă urez acum poftă bună și vă aștept la ora 3.